Meine Damen und Herren, Doamnelor și domnilor, doresc să declar deschisă ședința. Există observații în legătură cu ordinea de zi? Nu e cazul. Nici eu nu am de făcut comunicări, cum de obicei nu am ce comunica. Dacă există probleme cu procesul verbal, mai ales uh, din partea celor care au citit procesul verbal, dacă n-a citit nimeni procesul verbal, am rezolvat și problema asta. Și trecem la problemele legate de instrumentele financiare. Negocierile au fost încheiate la nivelul AFET săptămâna trecută. În Comisia pentru Dezvoltare au fost încheiate luni seară. Coreperul a fost de acord cu ceea ce s-a negociat. Rezultatul e așa și așa. Mi s-a oferit un text destul de lung pe marginea acestor concluzii, dar eu zic că prin așa și așa rezolvăm problema. De fapt, e un eșec, un eșec total. Și în multe domenii a existat o coaliție între birocrația ministerelor naționale și birocrația comisiei. Și mai ales colegul Fule ar fi trebuit să se gândească în legătură cu ceea ce ar fi posibil de făcut. Dar uh, ce să-i faci, la Coreper vine un ambasador, nici nu știi ce mandat are de fapt. Este o structură insuportabilă um, în ce privește reprezentarea printr-un asemenea ambasador se lucrează în cadrul Coreper ă, într-o manieră care este, din punctul meu de vedere, inacceptabilă. Și eu cred că într-un proces legislativ normal lucrurile sunt și mai grave. Dar trebuie să spun că totuși, chiar în acest context, am reușit să ceva, atât pe plan orizontal, cât și în rapoartele care au fost negociate de către raportori. Eu doresc să mulțumesc colegilor care sunt raportori pentru răbdarea pe care au demonstrat-o. Cu unele ocolișuri, până la urmă ajungem acum la posibilitatea unei revizuiri după trei ani și jumătate. Deci argumentul nostru este că lucrurile nu sunt bătute în cui pe o perioadă de șapte ani, asta nu înseamnă că următorul Parlament nu va avea nimic de spus în anii următori, ceea ce pentru diplomați uh, constituie un motiv de neliniște. Dar nu doar birocrații europeni, ci cei naționali Ehm, au fost adesea de părere că politica externă ă, s-ar putea face mai lin dacă nu ar fi deranjată de intervenția parlamentelor. Noi am reușit totuși să impunem ca principiul ă, folosirii ă, banilor rămași pe viitor să poată să funcționeze acolo unde va fi nevoie de consolidare financiară pe motive politice sau geografice. Deci, din punctul meu de vedere, putem susține această idee și în ce privește actele delegate amendate, nu știu dacă această găselniță uh, va permite Parlamentului uh, într-un fel să se implice legal. Dar aș vrea acum ca raportorii să facă și ei scurte observații. Domnul Cucan pentru instrumentul de vecinătate, două minute dacă se poate, nu mai mult. Uh, ca să uh, nu ne oferiți prea multe detalii care să ne încurce după aceea la vot. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte cheia pentru negocierea instrumentului european de vecinătate. Ne-am dorit mai multă principialitate, mai multă susținere și după ce am discutat mult criteriile și funcționarea acestui mecanism, am căzut de acord în legătură cu două aspecte. Uh, în prima parte vorbim cu uh, niște limite modificabile până la 20% în cel de-al doilea propunem o susținere financiară suplimentară, dar doar pentru acele țări care registrează progrese în construcția democratică și reformele care sunt legate de aceste obiective. Iar susținerea va fi garantată printr-un proces de umbrelă până la 10% din bugetul mecanismului de vecinătate. Ținând seama de progresele înregistrate în adâncirea democrației, care este singurul criteriu eh, pentru o susținere financiară, am reușit să ne impunem. Și eh, vor exista și rezoluții ale Parlamentului în sensul concluziilor Consiliului European în baza cadrului eh, politic general. Deci noi ne-am apărat punctul nostru de vedere. Iar în ce privește includerea societății civile în ce privește susținerea europeană, textul final vorbește despre uh, propunerile Parlamentului. Iar în ce privește uh, verificarea, mm, scrutinul democratic, aici uh, ne bazăm pe acte delegate, dar trebuie să se analizeze obiectivele și să se vireze procentele corespunzător. Și va trebui să existe și o revizuire la jumătate de perioadă în anul 2018 pentru că Parlamentul să poată să analizeze din nou prioritățile privind instrumentul de vecinătate. Asta este un minim din ceea ce ne-am propus în momentul în care au început negocierile în ce privește actele delegate dar uh, acest lucru uh, am reușit până la urmă să-l obținem și deja ni se pare că este un succes. Mulțumesc, domnule președinte. Lopez is right? Ah, da. Mulțumesc. Singurul lucru pe care vreau să-l prezint în uh, cazul meu este vorba de par, a, instrumentul de parteneriat. Aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră, Consiliului și în special președintelui pentru răbdarea de care a dat dovadă și de asemenea departamentelor de aici, de la Parlamentul European, care m-au ajutat la acest dosar atât de complex. Este clar că tratatul de la Lisabona, prin acest instrument, pornește o nouă etapă în ceea ce privește acțiunea externă a Uniunii și, din fericire, cu noul cadru financiar se însoțește această etapă printr-un instrument elaborat în mod specific pentru ca Uniunea Europeană să facă față unei lumi din ce în ce mai complexe și volatile. Iată de ce primul obiectiv este acela de susținere financiară a Uniunii Europene în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor cu parteneri strategici și susținerea politicilor pentru a face față amenințărilor și provocărilor globale. Lumea actuală este din ce în ce mai interdependentă și Europa trebuie să fie din ce în ce mai competitivă. Iată de ce instrumentul acesta va susține și dimensiunea externă a strategiei Europa 2020 un instrument care să susțină în afară principalele cinci obiective ale acestei strategii, care sunt în ordine de importanță, ocupare, incluziune socială, dezvoltare durabilă și aspectul social. Iată de ce acestea sunt elemente pozitive pentru companii, siguranță energetică, resurse, susținerea energiei, a competitivității, mobilității și așa mai departe. Se promovează și diplomația publică a Uniunii Europene și activitățile de cooperare la nivel academic. se promovează politica comercială a UE în lumea întreagă și elementele pe care le obținem de la partenerii noștri comerciali sunt elemente esențiale. Doamna Andrichene, din partea Comisiei INTA, a redactat acele aspecte care au de-a face cu comerțul internațional, așa că vreau să-i mulțumesc pentru eforturile pe care le-a făcut și, de asemenea, Comisiei INTA. În luna ianuarie se va aplica și noul cadru financiar și, așa cum spuneam, este vorba de o nouă etapă care începe și care asigură o mai mare participare din partea Parlamentului European în calitate de braț colegiuitor și de factor de decizie a activităților politice. Am introdus și o anexă în ceea ce privește participarea legislativă și de control a Parlamentului European pe perioada de actualitate a acestui instrument și perioada de programare care arată importanța instituțională a Serviciului de Acțiune Externă. Bineînțeles, vă cer în final votul pentru toate aceste instrumente și în special acest instrument care va promova valorile și interesele Uniunii Europene într-un moment important. Vă mulțumesc! Bună dimineața, domnule președinte, domnul Amstorf. Mulțumesc pentru ocazia oferită de a vorbi aici despre încheierea negocierilor pe marginea instrumentului privind drepturile omului. Nu este vorba doar despre un instrument privind drepturile omului, ci și pentru uh, susținerea democrației, un domeniu în eh, legătură cu care activitatea externă a Uniunii Europene este încununată de succes. Din perspectiva Uniunii este un instrument important care trebuie înțeles ca fiind complementar față de celelalte instrumente. Deci drepturile omului, stimularea democrației trebuie să fie uh, utilizate în instrumentele geografice și doar acolo unde nu există și aplicarea acestor instrumente se folosește separat instrumentul privind drepturile omului, care s-a dovedit în ultimii ani uh, a fi un instrument util. Obiectivul nostru nu a fost să-l schimbăm drastic, ci să ne concentrăm pe acele provocări care sunt noi, mai ales în contextul primăverii arabe sau în contextul discuției privind drepturile omului în evoluțiile eh, care au avut loc începând cu anul 2006. Cel de-al treilea obiectiv care trebuie să fie reflectat în cadrul eh, directivei de implementare eh, este reflectarea modificărilor instituționale pentru acest instrument, ca și pentru toate celelalte, este importantă revizuirea intermediară într-o formă care să îi permită viitorului Parlament să mai exercite odată o influență asupra problemelor strategice de configurare a instrumentului. Nu vreau să intru în detalii pentru că ne așteaptă voturile. Vreau să spun că în cadrul negocierilor cu Consiliul și cu Comisia, Ă, s-a vorbit despre conținutul, egalitate de gen, drepturile minorităților sexuale. Am încercat să ne concentrăm pe necesitatea luptătorilor pentru drepturile omului care se află într-o situație dificilă. Am ajuns repede la un consens și uh, ne-am gândit și la drepturile sociale, la dreptul uh, la standard de viață adecvate, inclusiv la aspecte legate de uh, răspunderea corporatistă și la posibilitatea de a înființa o afacere. Right to conduct a business. În ce privește actele delegate, Într-o anexă menționăm cele cinci obiective mari ale acestui instrument, care înainte de martie 2018 va uh, fi de asemenea supus uh, analizei intermediare și uh, vom vedea care sunt până la urmă valorile acestui instrument. Iar pentru prima dată din acest instrument urmează să fie eh, finanțați și observatorii eh, din eh, campaniile electorale. Totul este o chestiune care pe plan informal s-a discutat deja de mulți ani, dar care acum a dobândit și acest caracter formal. Iar în încheiere, ceea ce reflectă importanța pe care Uniunea Europeană o acordă acestui domn. Volumul este de 1,3 miliarde de euro, deci înseamnă o creștere cu 20% a mijloacelor financiare ale Uniunii Europene pentru domeniul respectării drepturilor omului și democrației. Mulțumesc pentru atenție. Doamna Lohpiller. Vreau să vorbesc din partea raportorului Butikofter, care din păcate este bolnav. În ceea ce privește noul instrument, acesta este cel care va contribui la stabilitate și pace. Aș sublinia câteva dintre succesele cele mai importante ale Parlamentului în noul instrument de stabilitate și pace. Se întărește conceptul de prevenire a conflictelor prin alocări de peste 200 de milioane de euro în afara alocărilor de până acum. Mai mult, se ține cont de experiențe recente, cum ar fi primăvara arabă, unde uh, stabilitatea a făcut ca societatea civilă să se implice și instrumentul a căpătat un nou titlu în felul acesta, incluzând și termenul de pace care reflectă faptul că se întărește construirea păcii în domeniul de aplicare a acestui instrument. Instrumentul este conceput pentru a lucra cu guverne, cu organizații guvernamentale și cu societatea civilă. Societate care va continua să fie în centrul instrumentului de parteneriat pentru pace și care va avea un rol esențial pentru implementarea și elaborarea acestor activități pentru că dosarul legat de securitate este atât de sensibil, în special lupta împotriva terorismului, uh, cibersecuritatea sau reforma serviciului de securitate, am creat mecanismul pentru drepturile omului prin care se obligă să se implementeze un sistem care să asigure respectarea legislației internaționale a drepturilor omului, care să fie o parte importantă a oricărei legislații implementate în acest sens. Comisia și SEAE trebuie să raporteze Parlamentului în legătură cu felul în care se implementează mecanismul acesta al drepturilor omului. Avem un dialog crescut cu Parlamentul European, inclusiv un dialog strategic cu toți partenerii în toate etapele de implementare a acțiunilor SEAE. Aceasta va aduce o agendă mai bogată pentru AFET și în special pentru grupul de lucru pe această temă. Aș vrea să mulțumesc din partea domnului Butikoifer și de asemenea din partea doamnei Pranda pentru cooperarea excelentă pe care au avut-o cu raportorii din umbră, Galtieri, Chile, Lambsdorff și doamna Luiză. Vă mulțumesc! Liba Domnul Rucek. Mulțumesc, domnule președinte. Da, deci este vorba de EPA 2, asistență de preaderare și după un an de negocieri intensive am ajuns la un acord asupra textului legislativ pentru perioada următoare de șapte ani. Vorbim de sume mari de bani, peste 11 uh, miliarde de euro. Și pentru prima oară Parlamentul a participat în calitate de colegiuitor pe picior de egalitate cu Consiliul. Compromisul la care am ajuns cu președinția lituaniană cred că este unul rezonabil, realist și reflectă prioritățile cheie ale Europei și ale Parlamentului European. Ah, foarte pe scurt, cinci dintre ele. Regulamentul trebuie să includă obiective clare și un cadru pentru politicile de extindere. În al doilea rând, prerogativele Parlamentului au fost garantate și chiar extinse, un lucru care este esențial pentru noi, întărind rolul politic în procesul de extindere și există și o mai mare legitimitate în felul acesta pentru întregul proces. Obiectivele specifice ale EPA 2 vor fi implementate prin așa numitele priorități tematice, care vor fi definite prin acte delegate la jumătatea mandatului. Parlamentul nou va avea un cuvânt de spus uh, atunci când se vor face schimbări în funcție de noile aderări și pentru țările în curs de aderare. Mai mult decât atât, cadrul politic pentru EPA și în acest cadru rezoluțiile Parlamentului vor fi mai importante, așa cum vor fi și rapoartele Comisiei. Prevederile din aceste rezoluții vor deveni obligatorii și aceasta reprezintă o realizare nemaipomenită pentru Parlament. În al treilea rând, S-a introdus un stimulent de performanță în regulament care să permită țărilor să fie recompensate atunci când au o performanță bună în implementarea ajutorului de asistență și când îndeplinesc criteriile de la Copenhaga. În al patrulea rând, la insistența Parlamentului s-au creat indicatori EPA care vor fi folosiți pentru măsurarea performanței țărilor și pentru a trage concluzii în legătură cu asistența acordată sau nu. Și în al cincilea rând, Parlamentul a reușit să se asigure, printr-o declarație comună care este anexată regulamentului, că finanțarea pentru comunitățile minoritare va continua și cu acest nou instrument. Așa cum s-a întâmplat însă cu toate acordurile de compromis, Parlamentul a trebuit să dea înapoi la anumite chestiuni, să accepte redactările Consiliului pe care altfel probabil că nu le-am fi susținut. Și mă refer aici în special la problema beneficiarilor. Totuși, acordul de compromis la care am ajuns cred că asigură implementarea priorităților noastre și finanțarea extinderii va continua după 2014. Deci cred că este un compromis bun, un rezultat bun din punctul de vedere al Parlamentului și aș vrea să mulțumesc și raportorilor din umbră, doamna Enschi, domnul Cacin, domnul Mayer și aș vrea să mulțumesc și lui Cristian Vigenin, care nu mai este aici cu noi, pentru că acum are cu totul altfel probleme și alte sarcini la Sofia, dar a fost cel care începuse acest proces în calitate de raportor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum va decide coroperul Parlamentului European pentru că am înțeles în cursul negocierilor, atunci când uh, negociatorul șef a Consiliului întreba, da, cine zice nu, toată lumea zice nu, uh, și când făceam eu propuneri, spuneam că și corpul pe care l-am eu în spate spune nu. Acum trebuie să avem grijă ca coreperul nostru să spună da. Pentru fiecare punct avem un singur vot și voi uh, da citire, voi diferitelor uh, rapoarte. Vom vota electronic. Mai întâi, pe marginea regulilor și procedurilor comune. Cine este pentru acest raport? S-a închis votul. 45 de voturi pentru, 0 împotrivă. Se adoptă și felicită raportorului. Avem. Avemi. Wir stimmen jetzt ab über Votăm acum raportul Lambsdorff cu privire la instrumentul de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului. S-a deschis votul. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 44 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări domnului Lambsdorff, deși rezultatul nu a fost unul chiar atât de bun ca în cazul raportului precedent. Trecem acum la punctul 6, instrumentul de asistență pentru preaderare a domnului Rucec. S-a deschis votul.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 S-a închis votul. 46 la 1 și o abținere. Felicitări, domnule raportor. Acum instrumentul de parteneriat a colegului Antonio. S-a deschis votul. S-a închis votul. 47 pentru, 0 împotrivă, 2 abțineri. Se adoptă, așadar, nu uh, face plăcere că văd un rezultat atât de bun, dar uh, felicitări. Acum instrumentul de stabilitate. S-a deschis votul. S-a închis votul. 47 pentru, domn Potrivă se adoptă. Vă rog, transmiteți domnului Făr și domnului Brandner felicitările noastre. Și trecem acum mai departe. Și anume la raportul privind Albania a domnului Vulianic, pe care îl întreb dacă dorește să mai puncteze poate anumite aspecte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-mi exprim mulțumirile față de raportorii din umbră și alte persoane din Parlament, din partea administrației, care m-au uh, ajutat în redactarea acestui raport și mi-au propus sugestii atunci când lucrurile nu au mai avansat. De asemenea, aș dori să mulțumesc secretariatului pentru agilitate și pentru munca pe care a depus-o și faptul că votăm această rezoluție acum, astăzi, eu am făcut un pic presiuni pentru ca votul în afet să fie astăzi și în plen săptămâna viitoare. Pe de o parte, din partea datorită faptului că țara merită acest lucru și pe de altă parte datorită faptului că eu cred că și Parlamentul merită să-și poată exprima punctul de vedere pe această chestiune înainte de decizia Consiliului. Am ajuns la o serie de compromisuri și cred că rezoluția merge în direcția cea bună și toate amendamentele care au fost înaintate merg în aceeași direcție, încercând să ofere Albaniei statutul de țară candidată și sunt recunoscătoare tuturor, chiar dacă în calitate de raportor a trebuit să refuz unele, dar asta este altceva. Sper sincer că acest pas va fi aprobat și de plenul Parlamentului și și de Consiliu la mijlocul acestei luni. Încă o dată, mulțumiri tuturor pentru sprijinul acordat, pentru că în momentul în care mi-am asumat acest demers nu aveam experiența necesară. Cred însă că cu toții am făcut o treabă bună. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, sunt de acord, cel puțin cu ultima parte. Și acum trecem la vot. Mai întâi, compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi, amendamentul 34, partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A treia parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem acum la compromis versul 2. Uh, Domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu dorește să propună o mică adăugire la compromisul 2, printr-un amendament oral. Este vorba de un amendament oral prezentat de președinta Comisiei, care ținând cont de poziția sa neutră, dorește să o prezinte prin mine în numele grupului. Și este vorba pentru a, aici de a introduce ideea atitudinii responsabile a opoziției în această țară. Domnule Rucec, am o mică problemă nu mă opun pe conținut pentru că e un lucru important în Albania, dar și în alte țări, ca guvernul și opoziția să conlucreze. Asta este mesajul nostru și ar trebui să fie unul pe termen lung. Însă am o problemă cu procedura de a introduce acest lucru în această etapă ca amendament oral. Putem să facem acest lucru în procedură normală. De aceea, din acest motiv, grupul meu se va împotrivi. Domnule Rucec, vă spun că uh, am putea să uh, îl redactăm ca amendament comun pe PSND pentru plen. Deci ne opunem acum și haideți să ne gândim la plen. Domnule Salafranca. Eh, eh, eh, Domnule președinte, știm că regulamentul permite, dacă avem patru membri ai acestei comisii, să ne opunem. Și este foarte simplu. Ieri la grupul nostru s-a dezbătut acest raport și am cerut cu unanimitate să avem această adăugire, care este o propunere rezonabilă. Îl înțeleg pe domnul Raucek și bănuiesc că vor rezista încă trei colegi care să-l susțină, dar am să țin cont de această atitudine pentru că atunci când grupul dumneavoastră va propune ceva de genul acesta, ne vom opune și noi, pentru că până acum am avut o atitudine deschisă pentru ca comisia să fie cea care votează amendamentele orale și niciodată nu ne-am opus. Herr Rucek. Domnule Rucek. Mr. Salafranca, I, I don't think that it's fair. Domnule Salafranca, nu cred că e corect să vorbiți așa, pentru că trebuie să discutăm aceste lucruri și în grupul nostru. Vă rog să înțelegeți acest lucru. De aceea vă spuneam că în acest moment ne opunem aici în comisie, dar haideți să colaborăm pentru a găsi o formulare pe care să o putem prezenta împreună pentru plen, care să fie pe placul dumneavoastră, dar care să ne permită și nouă o discuție internă în grupul nostru și împreună și cu alte grupuri politice. Bine, haideți să ne oprim, nu facem niciun fel de dezbatere acum. Sunt suficiente voturi împotrivă, deci uh, uh, nu se mai supune la vot, însă s-a convenit să se colaboreze pentru plenară, pentru a găsi o soluție. Însă trebuie să vă mai spun ceva, pentru că am fost implicat în această chestiune cu Albania timp îndelungat. Guvernului s-a cerut întotdeauna să implice și opoziția pentru a coopera. Acum vechiul guvern a făcut o tranziție pașnică și a fost uh, posibil pentru că opoziția s-a comportat așa cum am solicitat noi anterior. Și acest lucru ar trebui menționat. Avem uh, pentru prima oară o opoziție care acceptă rezultatele și merge în Parlament să lucreze așa cum trebuie. Și nu a fost cazul ultima dată. Și cred că ar trebui menționat lucrul acesta pentru că altfel am senzația că această procedură, care a fost amânată de două ori, a fost doar un fel de partipri până când o anumită putere ajunge la guvern. Însă, personal am senzația că grupul socialist a, a intervenit aici din motive de politică de partid și nu pentru binele a, tuturor. În orice caz, sper că va exista o cooperare pentru plen pentru a găsi o soluție. Mr. Chairman, your, your impression... Domnule președinte, impresia dumneavoastră este greșită. Așa cum vă spuneam, atunci când am avut de-a face cu Albania, cu Macedonia, am conlucrat și o vom face și acum, pentru că aceste țări trebuie să aibă succes, vrem ca ele să aibă succes, atât partidele de guvernământ cât și opoziția, indiferent cine e la putere, dacă partide afiliate la PPS sau la SND sau la alte grupuri. Oricum trebuie să colaboreze și cred că aceasta ar trebui să fie linia noastră. Haideți să uh, găsim un compromis pentru plenară și să votăm acum. Deci acest amendament oral a căzut și gata. Niciodată n-am avut dezbatere pe așa ceva. Acum putem continua votul. Cine este pentru compromisul 2? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42 retras, deci compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul, nu, amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, cred. Verificăm. S-a închis votul. 23 la 28, deci se respinge. Trecem la compromisul 5. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 51 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 58 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 78 pentru, cu amendament oral, pentru, împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Amendamentul Cucan a fost adoptat împotriva PP. 64 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral Cornelison pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromis 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromis 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 102 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 105 pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificăm. S-a închis votul. 23 la 28 se respinge. 106 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 107 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 108 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 29 la 22 se adoptă. 109. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 110. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 112. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 116 pe două părți, cine este pentru prima parte, împotrivă, abțineri se respinge, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 119 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm electronic. 122. Check, sure, check. Ist angenommen. Verify whether is checked. Se adoptă cu 28 la 23. Wir kommen jetzt. Trecem acum la compromisul 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru împotriva abțineri cred că se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se respinge. 31. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32. Pentru, împotrivă, se respinge. 1. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2 e caduc 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 8 și 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot final electronic acum. Yeah. S-a închis votul cu 49 voturi pentru, 0 împotrivă, obținere. Felicitări, domnule raportor, ați făcut treaba bună. Wir kommen dann. Trecem mai departe la raportul Cacin. Putem începe cu votul, domnule Cacin. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să subliniez că am ajuns la un consens larg și putem vorbi uh, într-un glas. 14 amendamente au fost acceptate fără probleme și cred că niciodată până acum nu am fost atât de uniți în ce privește susținerea pentru Serbia și aș vrea să vă amintesc câteva aspecte. Primul ministru Daci și participă aici este poate a 20-a întâlnire în cadrul unui an, iar alegerile locale din Kosovo s-au derulat fără niciun fel de incident în cel de-al doilea tur și ieri noi alegi primarii din Serbia și uh, din Kosovo s-au întâlnit aici pentru prima dată, am avut o discuție foarte interesantă cu ei. Nu este doar o chestiune de susținere, este nevoie de uh, a transmite mesajul că apreciem ceea ce s-a obținut până acum. De aceea aș vrea uh, să vă invit pe dumneavoastră, domnule președinte, și viitorul guvern uh, german să facă tot ce este uh, posibil în decembrie anul curent uh, pentru această apropiere de Serbia. Mulțumesc și guvernul meu face ceea ce face și guvernul dumneavoastră. Toată lumea își dorește acest lucru dar nu este bine să ne concentrăm pe un singur guvern. E prea simplu prea multe lucruri se ascund în spatele unui guvern. Uh, ca atare uh, poate fi până la urmă acuzat de ceea ce ceilalți nu vor să facă de fapt. 10 äh, Amendamentul 10 a fost retras, deci începem cu compromisul 1. Cine este pentru compromisul 1? Împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri se respinge, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 26 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 37 pentru împotrivă, 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 42 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. S-a închis votul. 26 pentru 22 împotrivă se adoptă. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 13. Pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 53 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Se adoptă. Verificăm dacă doriți. Doar PP-ul a votat nu, toată lumea a votat în rest da, în măsura în care a participat la vot. S-a închis votul acum. Dar de data aceasta se pare că PP-ul a avut dreptate, cr ul înainte nu a participat la vot. Vă rog să participați la vot. Cel puțin coordonatorul a trebuit să o facă, chiar dacă uneori e foarte greu. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Charles, este posibil oare ca cineva din uh, grupul vostru să participe regulat la vot? Nu, uh, nici la fostul amendament nimeni nu a ridicat mâna. Poate că în gând ați participat, dar nu și fizic. Asta ne costă timp și bani dacă am votat electronic tot timpul. Pentru că dumneavoastră întotdeauna cereți mai mulți bani în acest Parlament. Vă rog, participați la vot. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 64. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, cred. Verificăm. Verificăm 74. S-a închis votul. Amendamentul este adoptat 24 pentru. Era acum 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Încăpățânarea este și un mesaj. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 85. Pentru, împotrivă, încă o dată. Nu. 85 se adoptă. 86 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 90 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. 91 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 92 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 93 pentru. 93 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 94 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 95 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 96 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 99 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 112 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 113 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 10 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 115 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 116 pentru, împotrivă. Ce înseamnă asta? Atunci, așa să și procedați. 116 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 117 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 122 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 132 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 133 pentru, împotriva Abțineri. Verificăm. Probabil se respinge. Nu, probabil se adoptă, se corectează președintele. S-a închis votul. Nu se respinge 22 de voturi pentru 25 împotrivă. 136 pentru împotrivă. Abțineri se respinge. 134 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 137. Nu, 138 pentru, împotriva abțineri se adoptă 140 pentru, împotriva abțineri se adoptă 142 pentru, împotriva abțineri se adoptă 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă 6 pentru, 6 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 7 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 8 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 1 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 2 și 3, nu, nu este o uniune personală. Cine este pentru împotriva abțineri? Se adoptă. 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă votul final electronic. S-a închis votul. Avem zero abțineri. Felicitări. În unanimitate se adoptă. Trecem acum la problemele legate de Kosovo. Doamna Luna Cip nu este prezentă. Cine o reprezintă? Domnul Schulz, doamna Lochbiller. Absolut de acord, nu doresc să-și asume această sarcină. Amendamentul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bine, verificăm. roagă pe oamenii tăi de la ECR să participe la vot. Da, nu sunt oamenii tăi, retrag acest ai tăi. Închid aici votul. 25 de voturi pentru, 20 împotrivă se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotriva abțineri se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 38 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 50 pentru, împotriva abțineri se respinge. 52 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru. împotriva abțineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă. ECR-ul ce intenționează să facă? E pentru. Bun, atunci se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 73. Pentru, prima parte, pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. S-a închis votul. 25 de voturi pentru, 20 împotrivă se adoptă. 74 două părți, prima parte pentru, împotrivă, Abțineri? Nu e clar. Votăm electronic. Se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. 76 pentru, potriva abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotriva abțineri se respinge, 79 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 80 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 88 pentru, împotriva abțineri se respinge. 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 90 pentru, împotriva abțineri se respinge. 92 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 94 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 95 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 96 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 97 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 98 pentru, împotriva abțineri se respinge, 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 102 pentru, împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. 31 pentru, 14 împotrivă se adoptă. 105 pentru, împotriva abțineri se adoptă 106 pentru, împotriva abțineri se adoptă 108 pentru, împotriva abțineri se adoptă 109 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul oral 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul nou pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 119 pentru, împotrivă abțineri se respinge, nu, se adoptă. 120 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 122 prima parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 124 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 125 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 126 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 127 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 130 pentru, împotriva abțineri se adoptă 131 pentru, împotriva abțineri se adoptă 132 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6. Două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Bernd se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă abțineri se respinge 4 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 5 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Băsescu Preda Milan Mon. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vot final electronic. S-a închis votul. 39 pentru, 3 împotriva, 4 abțineri se adoptă. Sincere felicitări! Trecem acum la raportul în care ne punem mari speranțe de viitor, raportul Preda legat de Islanda. Domnule Preda, doriți să adăugați ceva? Nu, e bine. Atunci începem cu votul. Amendamentul 3. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru, Împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final electronic. S-a închis votul. 44 de voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere, sincere felicitări. Iar acum următorul punct de pe ordinea de zi, raportul Gomes, de fapt avizul doamnei Ana Gomes, și începem cu amendamentul 8. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru, se adoptă. 31 pentru, împotriva abțineri se respinge. 32 pentru, împotriva abțineri. Nu, am fost atent, vă rog să repetați. Cine este pentru 32? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 33 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 13 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 34 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă 38 pentru, împotrivă abțineri se respinge 39 pentru, împotrivă abțineri se respinge 17 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 18. Vot separat, prima parte, cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă partea a doua pentru, potrivă, abține, se respinge. 19, caduc, 40 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 4, 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 4 pentru, un,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 Abstimmung ist geschlossen. s votul. 31 de voturi pentru, 3 împotrivă, 8 abțineri. Sincere felicitări, Ana. Jetzt. Trecem acum la raportul de progrese Bosnia-Herzegovina și Deci, aici trebuie să procedăm cât mai repede, astfel încât să prezentăm pe scurt doar subiectele, pentru că vom avea posibilitatea să discutăm acest subiect pe 11 decembrie este termenul limită pentru depunerea amendamentelor, pentru că astăzi mai avem uh, o întâlnire cu președintele Parlamentului din Albania la 11.30. Va trebui să încheiem până atunci prezentarea rapoartelor. Iar acum colega PAC. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, mă gândeam că raportul pe care l-am adoptat în mai aș putea să-l reprezint, pentru că în afară de faptul că a avut uh, loc uh, o, un recenzământ, nu s-a întâmplat nimic. Problema însă nu ține de oamenii de acolo, ci Uh, de faptul că trebuie să lucreze cu o Constituție pentru care nu sunt responsabil, care a fost redactată într-o bază militară în Ohio și care nu corespunde cerințelor unui stat democratic. De aceea trebuie să vedem că decizia Curții uh, în, de, pentru drepturile omului în cazul sedificii unde se spunea că nu toată lumea poate să candideze pentru funcția de președinte, numai croații, servii și bosniacii și uh, Um, sunt pe de o parte și alții pe de altă parte și acest lucru este imposibil într-o Constituție democratică și trebuie așadar acum să modifice ceva ce le-au impus alții în mod greșit. Însă nu sunt în măsură să fac acest lucru. Asta este problema. Dar problema este că dacă nu se uh, elimină sau se îndreaptă acest lucru uh, și Alegerile de la anul vor fi afectate. De aceea, domnul Füle a, a avut negocieri timp de 16 ore cu reprezentanții de acolo și tot nu s-a ajuns la un rezultat. Mai există și alte probleme majore în țară și anume că în aproape niciun caz, nu se, nicio situație nu se ajunge la unanimitate între cele trei etnii și situația din țară este dificilă, uh, atât din punct de vedere economic, cât și al justiției. Justiția nu poate pune în aplicare multe din uh, deciziile luate. Există foarte multe rămâneri în urmă. Și mai este și altă problemă mare pe care o amintise. Avem acolo entitatea Republica Serbska și alta este Federația uh, Croatilor și Bosniacilor și problema este că federația aceasta nu a fost uh, de asemenea, nu a fost construită de ei, ci tot la Washington. Deci avem vreo 10 uh, cantoane și o grămadă de miniștri, nu știu, 140, nu i-am putut număra pe toți, care își pun piedici reciproc deci avem autoritățile locale, apoi cantoanele, după aceea un guvern la nivelul federației care în momentul de față nu este funcțională și apoi mai există și guvernul bosniei herțegovina Deci le cerem oamenilor să poată acționa într-o situație în care nu își pot permite. Problema însă este că modificarea acestei funcționări a acestor instituții nu se poate face de către noi trebuie făcute la fața locului. Și trebuie să-și dea seama că nu se poate lucra așa. Pentru că dacă într-o țară există 13 ministri ai educației, vă rog, nu se poate așa ceva. Nu pot, uh, de pildă, adopta un program UE în acest domeniu. Cred că sunt multe de făcut, în special pentru a pune în aplicare și acest roadmap al dialogului, astfel încât uh, tratatul de stabilizare să poată fi pus în practică. Bosnia-Herzegovina are mari rămâneri în urmă, după care mai este Kosovo. Cred că e important ca oamenii să înțeleagă ce vor uh, politicienii uh, de la ei, să lucreze pentru interesele lor problema în Bosnia-Herzegovina mai este și corupția, unde mass media, lumea afacerilor și uh, politica se îmbină în mod nefericit. De aceea, cred că trebuie pus accentul pe schimbare aici și nu putem face decât apel la așa ceva și poate că și populația va înțelege că trebuie să le spună politicienilor până aici și nu mai departe. Nu există susținere a politicienilor pentru reformele necesare. E nevoie de reforme în domeniul muncii, pentru infrastructură, la politica veterinară. Gândiți-vă că de cel puțin 10 ani solicităm să se facă în sfârșit ceva în acest domeniu pentru ca produse din producția agrară să poată fi și exportată, dar nu s-a făcut acest lucru până acum. Cred că pur și simplu lipsește bună voință și înțelegerea necesară din partea politicienilor. Pentru că nu sunt instituțiile cele care blochează, ci conducători de partide. Conducători de partide care nici măcar nu îndeplinesc o funcție politică în instituții. Cred că sunt multe de făcut. Nouă Ni se uh, cere tot mereu să influențăm aceste persoane, acești lideri politici, însă nu putem face altceva decât să apelăm la ei să facă ceva. Nu dispunem niciun fel de instrument. Avem instrumentul fondurilor de preaderare, dar nici acestea nu sunt uh, utilizate acolo pentru că ei n-au ajuns la un acord cine ar trebui să profite de pe urma acestor fonduri. De aceea o mare dezordine și aici și cred că ar fi bine ca Comisia să se gândească dacă aceste fonduri de preaderare uh, pot fi um, acordate dacă acolo nu există un acord cu privire la cine să beneficieze de ele. Apoi mai există uh, și o problemă suplimentară rămasă din anii 90 și anume că există mulți uh, refugiați care vor să se întoarcă, mulți s-au întors, însă nu toți și de aceea trebuie menționată această chestiune. Există în uh, nordul Republicii Serbia, în Posavina, care n-am menționat-o uh, special în raport, deci o zonă care este pur și simplu lăsată în porloagă de izbeliște, nici nu mai poate fi folosită pentru agricultură imediat. Cred că sunt așa de multe lucruri de făcut și ar trebui ca oamenii să se poată întoarce în aceste zone. S-au întors uh, câțiva și au construit chiar și case, dar nu pot uh, beneficia nici măcar de apă și curent în uh, locurile acelea și nu pot beneficia de serviciile necesare. Vă pot spune că totul a rămas așa cum a fost și nu pot decât să apelez să se întâmple ceva aici, o schimbare. Mai sunt uh, și alte câteva lucruri pe care nu le-am amintit uh, în raport, de pildă în ceea ce privește politica de mediu, ar mai apărea niște întrebări. Andres, cred că trebuie să continuăm drumul. Eu acest raport uh, nu l-am redactat pentru a putea fi adoptat astăzi împreună cu celelalte, pentru că tot mai sper că pot să spun și ceva pozitiv și că cele 16 ore pe care le-a petrecut domnul Füle cu reprezentanții lor ar putea totuși cu alte 2-3 ore de negocieri să ducă la un rezultat. Partea cu Constituția este lucrul cel mai important care trebuie făcut și astfel se deschide poarta și pentru rezolvarea altor probleme care sunt urgente și în ceea ce privește educația, uh, școlile, LGBT, um, um, drepturile femeilor și așa mai departe. Îmi pare rău, sunt tristă că nu vă pot prezenta un um, raport mai pozitiv, cu excepția faptului că s-a făcut acest recensământ și s-a făcut destul de pozitiv. Sper că totuși perioada dinaintea Crăciunului îi va determina pe politicieni să ajungă la o rezolvare a acestei chestiuni, sedificii astfel încât să se poată apăca de altceva la anul și ca pactul de asociere și stabilitate să poată intra în vigoare. Mulțumesc foarte mult, Doris, pentru această prezentare foarte bună a, a situației instituționale din Bosnia-Herzegovina și de pentru faptul că totul depinde până la urmă de voința uh, politicienilor de a mișca ceva. Domnule Rucec. Yes, our, as you know, our, our... Mulțumesc. Doamna Boscur, care este raportor din umbră, nu poate veni astăzi, așa că o reprezint. Însă salută raportul doamnei PAC pentru că aceasta oferă o nouă dinamică în procesul de aderare la UE pentru Bosnia-Herzegovina, înaintea alegerilor parlamentare din octombrie 2014. Așa cum s-a spus, însă nu s-au înregistrat prea multe progrese. Avem o arhitectură instituțională foarte complexă, există o lipsă de voință politică, o inabilitate de a ajunge la compromisuri și dezinteres din partea politicienilor pentru a îmbunătăți viața cetățenilor. Toate acestea sunt obstacole care împiedică țara să meargă mai departe și să se apropie de Uniunea Europeană. În plus, există o corupție larg răspândită, o rata șomajului ridicată și aceasta îngrijorează cetățenii față de viitorul lor. Doamna Învățcur dorește să aibă o cooperare bună cu doamna PAC și sperăm să arătăm cetățenilor din Bosnia-Herzegovina că Uniunea Europeană n-a renunțat la ei, dar, așa cum a spus deja Doris, până la urmă depinde de liderii politici și de liderii partidelor politice să facă ceva pentru a ajuta această țară. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Rucec! Doamna Neț din partea ALDE. Mulțumesc! Am câteva comentarii de făcut din partea doamnei Latford, care este raportor din umbră și nu a putut veni astăzi. Față de introducerea atât de elocventă făcută de doamna Pac, nu am prea multe altele de spus. O introducere care este, din păcate, foarte reală. Aș sugera să adăugăm, pe lângă tot ce s-a spus, și un apel către viitoarea comisie pentru ca Bosnia-Herzegovina să devină o prioritate absolută și să dea dovadă de multe eforturi ca cele pe care le-a făcut cu Serbia și Kosovo pentru a le apropia, lucru care n-a fost deloc ușor și cred că în absența unei astfel de implicări, a unui astfel de angajament, foarte puține progrese se pot face din partea cetățenilor de acolo. Bineînțeles că și ei trebuie să fie dornici să participe într-un astfel de exercițiu dacă el va fi aplicat. Acesta ar fi un element suplimentar pe care l-am putea adăuga. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Cornelison, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și doamnei PAC. Cu toții suntem de acord, suntem uh, tare nemulțumiți pentru că aproape nimic nu s-a întâmplat în ultimii ani. Cred că ar trebui să adăugăm câteva elemente pentru a arăta că um, implementarea sentinței Vinci este foarte importantă și că de asemenea ar fi nevoie de o reformă globală constituțională pentru ca Bosnia să devină un adevărat stat. Aceasta pentru a începe. Se pare că nu s-au înregistrat niciun fel de progrese că noi uh, avem așteptări din ce în ce mai scăzute pentru a putea înregistra măcar progrese cât de mici și chiar și așa nu reușim să ajungem la nimic. Mi-aș dori să aud mai multe critici din partea uh, comunității internaționale, din partea PIC și sunt de acord cu doamna Niț care spunea că este absolut esențial să se acorde o mai mare uh, prioritate relațiilor cu Bosnia-Herzegovina și că avem nevoie să vorbim cu o voce unică alături de alți actori ai comunității internaționale. Poate ar fi bine să avem și niște critici uh, față de Republica Sârbscă, sunt convinsă că voi prezenta și niște amendamente și e clar că acest raport va fi unul foarte critic. Mulțumesc. Domnule Tanoc, doriți și dumneavoastră să interveniți? Nu? Dacă nu, domnul Bulianiș din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru o prezentare uh, foarte corectă a situației din Bosnia. Dacă cineva înțelege cu adevărat ce se întâmplă acolo, atunci cu siguranță este vorba de doamna Pac. Bosnia se află în centrul Europei și are o perspectivă foarte promițătoare, dar deocamdată nimic mai mult. Oamenii de acolo știu cum să conviețuiască, au făcut-o timp de secole trei religii, trei, patru națiuni care conviețuiesc și uh, ei se numesc uh, Saraya, care înseamnă oameni obișnuiți. Cei care nu știu cum să conviețuiască însă sunt uh, liderii politici din Bosnia, pentru că au ajuns la un acord cu uh, mijloace foarte bune pentru a pune capăt războiului și au reușit-o. Însă acesta nu e de ajuns pentru a organiza o țară, pentru că nu poți organiza o țară doar pe, baza unui acord, pe baza unui acord de pace. Nu se poate așa ceva și e clar și am văzut că n-a funcționat. Dar n-ar trebui să renunțăm la Bosnia. N-ar trebui să-i abandonăm. Aniversăm acum începutul celui primului război mondial, care a început chiar acolo, la Sarajevo. Europa de aceea ar spune că este responsabilă pentru ce se întâmplă în Bosnia. Însă problema principală este că oamenii politici de acolo nu știu să facă compromisuri, pentru că nu au fost forțați să o facă niciodată, n-au învățat să facă asta. Ei până acum au fost obligați să accepte lucruri cu armele, așa că de noi depinde să îi învățăm cum să ajungă la compromisuri. Conceptul de presiune politică nu îmi place foarte mult, nu sună prea bine, dar ar trebui să-l aplicăm și să aibă legătură și cu fondurile pe care le trimitem de aici către Bosnia. Nu există un stat funcțional în Bosnia. Avem uh, doar bosch la nivel local și uh, șefi ai unor clanuri individuale. Și acest lucru ar trebui să se oprească dacă dorim ca Bosnia să meargă mai departe în orice fel de uh, proces de integrare europeană. Cred de aceea că raportul ar trebui să sublinieze și mai mult importanța politicienilor din Bosnia și asupra importanței instituțiilor Uniunii Europene care trebuie să organizeze și să facă presiunea necesară pentru a obține rezultate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Poselt! Ja, viel herzlichen Da, mulțumesc! În primul rând, S-a pus întrebarea dacă de la ultimul raport cu privire la Bosnia s-a întâmplat ceva pozitiv. Eu aș spune că da, pentru că Croația între timp a devenit membră a Uniunii Europene. Prin urmare, UE are acum graniță cu Bosnia. Știm că există probleme aici în Bosnia-Herzegovina și în domeniul cetățeniei dar, pe de altă parte, reprezintă și o șansă unică pentru o colaborare transfrontalieră între UE și vecinătatea imediată, între regiunile uh, de frontieră, care astfel ar putea beneficia și ele și să nu fie alocate toate fondurile către Sarajevo. Cred că acest lucru este salutar, faptul că această graniță este acum una directă și cred că ar trebui să includem și acest lucru aici. În ceea ce privește Constituția, trebuie să-i dau absolută dreptate doamnei PAC și um, bine că a spus lucrurilor pe nume, pentru că Statele Unite ale Americii le-au impus această uh, Constituție, sigur, uh, după încheierea războiului, ceea ce a fost un lucru Uh, laudabil și acum acești oameni trebuie să modifice această Constituție pe care noi le-am impus-o atunci și nu trebuie să-i lăsăm singuri în acest proces și de aceea consider că există doar două abordări pe termen lung. În primul rând tineretul, pentru că din păcate mulți uh, tineri pleacă, dar mai există și foarte mulți care au ieșit în stradă. Trebuie să consolidăm Uh, educația politică pentru a ajuta la crearea și educarea unei noi generații și, pe de altă parte, trebuie să consolidăm și uh, administrația locală, pentru că lucrurile se pot înnoi doar începând uh, de la uh, rădăcini. De susținerea tineretului și administrației locale, iată cele două elemente care mi se par mie cu perspective de viitor. Mulțumesc. Nu știu dacă cineva de la DG Enlargement din partea Comisiei dori să intervină. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul comisar Fule, a subliniat de nenumărate ori că Uniunea Europeană, Comisia Europeană doresc să ajute Bosnia pentru a trece de la Dayton către Bruxelles și implementarea sentinței care a fost citată este un prim pas înainte pentru a ajuta uh, această țară să meargă mai departe. Și noi o să-i ajutăm, o să le întindem mâna pentru a îi ajuta să se apropie de Uniunea Europeană. Aceasta este starcina noastră și chiar lunea aceasta Uh, domnul comisar a petrecut 16 ore fără să doarmă pentru a lucra la acest dosar. Și chiar acum, în timp ce noi uh, dezbatem aici, au loc uh, negocieri în Bosnia-Herzegovina pentru a rezolva această problemă a sentinței Vinci. Am avut de asemenea și acorduri parțiale asupra acestei sentințe, dar n-am reușit să ajungem la un acord global și, după cum știți, nimic nu e acordat până nu se uh, negociază toate detaliile. Așa că lucrăm în continuare și încercăm să ajutăm liderii de acolo. Dar oricum, până la implementarea Vinci mai avem și alte probleme. După Praga am cerut Consiliului să ia decizia în legătură cu implementarea care ar fi trebuit să se facă la 1 februarie. Acum va trebui să așteptăm acordul final pentru sentința Vinci și iată ce ne așteaptă. Dar dacă nu reușim să ajungem la un acord, atunci vom rămâne într-un impas. Și acesta era, practic, motoul raportului nostru, un raport de altfel foarte critic. Și contăm pe ajutorul cetățenilor care au dat dovadă de interes și au făcut presiune asupra liderilor politici pentru a nu dărâma acest vis al apropierii de Uniunea Europeană. Și tocmai în perspectiva alegerilor din 2014. Termenul este 5 mai pentru amendamentele constituționale și pentru publicarea în jurnalul oficial, pentru ca ele să fie valabile la următoarele alegeri din octombrie. Iată, acesta este termenul și pentru că procedurile sunt foarte greoaie acolo, nu mai avem timp la dispoziție, așa că până la sfârșitul anului avem nevoie de un acord global pentru a începe procedurile legislative pentru ca alegerile să respecte standardele europene. Așa cum spunea doamna raportor și așa cum a arătat și Consiliul Europei, este clar că altfel s-ar submina legitimitatea și credibilitatea instanțelor alese pe viitor. Doris, te rog. Äh, Foarte succint. Aș dori să vă mulțumesc pentru contribuții. Doresc uh, să subliniez, cred că mm, domnul Cornelise nu mai este aici, Anu, ah, altă colegă spunea că trebuie să ne îngrijim ca oamenii de acolo să înțeleagă că le luăm uh, problemele în serios. Eu cred că ar trebui ca odată mai mulți lideri uh, europeni ar trebui să meargă împreună acolo. Dom- domnul Zărânțu, domnul Ințco, înaltul reprezentant, de fapt, care ar trebui să fie superflu într-un stat democratic. Deci dânsul face eforturi acolo, dar poate dacă s-ar duce odată doamna Merkel acolo și ar vorbi așa cum a vorbit la Belgrad, atunci poate că unii ar observa că avem și noi un interes uh, și ar fi util pentru ca ei să poartă mai bine. Și Poate ar fi bine că acum în 2014 să nu ne reamintim doar de începutul războiului, ci să se facă astfel de deplasări și la fața locului pentru a da un semn de încurajare oamenilor. Am să includ acest lucru și în raportul meu. În rest, aș dori să vă mulțumesc pentru sugestii și și eu uh, mai am în pregătire câteva amendamente. Mulțumesc! Uh, mulțumesc, Doris! Și acum am să anunț termenul pentru prezentarea amendamentelor 11 decembrie la orele 18 după masă. Și cu aceasta încheiem dezbaterea la acest punct și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, Arabia Saudită, relația cu Uniunea Europeană și rolul său în Orientul Apropiat, Orientul Apropiat și Africa de Nord. Am să dau cuvântul doamnei raportor, doamna Gomes. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să atrag atenția colegilor asupra faptului că este primul raport pe care îl face Parlamentul pe tema Arabiei Saudite, din câte am verificat eu. Eu una m-am deplasat în Arabia Saudită în urmă cu trei săptămâni pentru a avea informații de la fața locului, domnul Marcin din partea secretariatului m-a însoțit și uh, domnul Mamadov din partea grupului nostru. A fost o vizită foarte utilă cu contacte la nivel înalt, la nivel guvernamental, cu reprezentanții ai societății civile, contacte facilitate de guvern și aș vrea să le mulțumesc pentru aceasta și de asemenea, am luat legătura cu ambasadorul nostru de acolo, o persoană care știa foarte multe. Am avut norocul să fiu însoțită de o doamnă care este una dintre noi membri ai Shura, Consiliul Consultativ. Era pentru prima oară când o femeie, membru al Shura, avea o astfel de funcție de a însoți o personalitate din afară. Este una din cele 13 femei reprezentate în Shura și a fost într-adevăr o experiență foarte interesantă pentru a afla ce se întâmplă în Arabia Saudită. Este o țară foarte importantă pentru noi, pentru Uniunea Europeană, din toate punctele de vedere, din punct de vedere economic, comercial și în calitate de partener în regiune. Deși e adevărat că există și multe anxietăți, multe îndoieli în legătură cu felul în care aceasta se reflectă în regiune și în alte părți ale lumii. Știm că este vorba de o țară care nu este uh, democratică, este o monarhie uh, clară. Shura este doar o instituție cu putere consultativă, uh, o țară unde libertatea de religie, deși guvernul spune că ea este garantată pentru toate religiile, pentru că fiecare poate să-și practice religia acasă la el, totuși um, aceasta nu se poate face în public, cu excepția islamului. Această țară este de fapt țara de naștere a islamismului și acest lucru uh, se reflectă în această atitudine. Dar din punctul meu de vedere, aceasta nu este o scuză care să țină și care să justifice uh, derogarea de la obligațiile pe care Arabia Saudită și le-a luat la nivelul angajamentelor internaționale. Există și o altă problemă pe care am văzut-o la fața locului. Există multe contradicții pentru că acolo se practică vahabismul, un islamism uh, foarte conservator, care are influență foarte mare și, pe de altă parte, multe persoane, chiar și la nivelul familiei regale și la nivelul guvernamental, consideră că această interpretare atât de extremă a islamului împiedică țara să facă progrese. Și am avut într-adevăr întâlniri cu miniștri și cu membrii ai familiei regale care mi-au confirmat acest lucru. Deci există această tensiune care se reflectă și în faptul că femeile deși în anii 50-60 uh, a existat o mare dezbatere pe această temă sub presiunea făcută de americani și s-a luat uh, decizia ca femeile să fie trimise în școli, o decizie uh, față de care conservatorii s-au împotrivit, dar care s-a luat și iată, grație acestei decizii, există foarte multe femei competente în Arabia Saudită care, bineînțeles, că încearcă să-și afirme drepturile și asta într-un context foarte dificil. Iată de ce avem aceste femei competente la nivelul șura, la nivelul guvernamental, în mai multe poziții importante din Arabia Saudită, deși există o segregare foarte clară. Am văzut uh, una dintre una dintre universitățile cele mai importante și am văzut că există o linie specială de tren pentru această universitate. Există o capacitate deosebită la nivelul infrastructurii, dar aceste femei sunt inteligente, luptă pentru a-și afirma rolul și am asistat la o dezbatere foarte interesantă în ceea ce privește accesul la locuri de muncă în piața de retail. Uh, de exemplu, să poată uh, vinde uh, lenjerie intimă. Nici nu pot să-mi imaginez cum pot să fie bărbații vânzători în astfel de magazine și nu femeile. Deci, iată până unde ajunge segregarea în acest sector de activitate uh, și acum, practic, problema se extinde și în alte sectoare. Există peste 160.000 de diplomați care au ajuns în universități din afară, Statele Unite și în alte țări. Peste 60% din ei sunt femei, 60% din studenții universitari sunt de asemenea femei în Arabia Saudită și e clar că asta își va spune cuvântul peste câțiva ani. Și se simte deja prezența femeilor, se vorbește, există o dezbatere în ceea ce privește permisul de conducere. De exemplu, ministrul de justiție ne-a spus că este pentru aceasta, dar, pe de altă parte, nu s-a acordat acest permis, femeile luptă pentru, pentru el, dar nimeni uh, nu vrea să facă examenele de, de conducere pentru femei. Este un sistem de-a dreptul medieval, un sistem uh, în care se spune că femeile trebuie să fie însoțite de un uh, bodyguard uh, bărbat uh, care poate să fie ori din familie, ori soțul, ori fratele sau dacă nu, în lipsă de altcineva, chiar uh, copilul, băiatul, ceea ce este de-a dreptul o umilință. Și m-am întâlnit cu femei care se află în această situație, chiar și femei din familia regală. Pe de altă parte, um, alte femei consideră că asta este ca centura pe care ți-o pui în mașină, e un sistem de siguranță ca să te protejeze. Dar uh, știți că peste tot există și femei luminate și bărbați luminați în Arabia Saudită ca peste tot. În ceea ce privește drepturile omului, drepturile fundamentale, unii mi le-au explicat uh, din punctul de vedere al tradițiilor lor, al valorilor lor. Însă, pe de altă parte, nu văd uh, valorile lor atunci când uh, își conduc Mercedes-ul, de exemplu, pe autostrăzi și nu mai merg cu cămilele. Deci, iată, există această contradicție între valorile tradiționale și ceea ce se întâmplă acolo. Și am luat legătura cu multe persoane din societatea civilă în acest sens. Bineînțeles că problemele femeilor sunt reprezentate la nivelul societății civile, există și alte probleme cu comunitatea și minoritatea și ea, cu lucrătorii migranți. Am fost acolo tocmai când se începea o campanie foarte mare uh, împotriva lucrătorilor migranți ilegali și, de fapt, e o comunitate foarte mare. 28 de milioane de persoane lucrează acolo, din care 9 milioane sunt străini. Există o problemă cu siguranța foarte clară acolo, ca și în Europa, chiar mai mult acolo decât în Europa, pentru că uh, Există foarte multe organizații care intră acolo, în special din Yemenul de Sud și nu numai. Dar această campanie împotriva migranților ilegali uh, era una foarte brutală. Se vorbea și de procesul de sauditizare. E vorba de tineri care se duc acolo și au nevoie de locuri de muncă și pe măsură ce oamenii sunt mai calificați și au standarde mai ridicate, doresc să participe în viața societății. Au nevoie de locuri de muncă și de multe ori aceste locuri de muncă sunt ocupate de uh, străini. Deci acest proces de sauditizare este de a reveni și a da locurile de muncă din nou uh, celor din Arabia Saudită. Însă există și locuri de muncă care nu sunt interesante pentru ei, cum ar fi, de exemplu, gunoierii și așa mai departe, pe care nimeni nu le vrea. Pe de altă parte, uh, mulți uh, emigranți sunt din uh, Etiopia, dar și din alte țări și acum există 80.000 de etiopieni care uh, sunt întorși la ei acasă uh, prin mai multe zboruri zilnice. E o adevărată tragedie, dar pe de altă parte este o povară pentru Arabia Saudită. Au existat multe incidente, bineînțeles, guvernul dă vina pe imigranți, trei persoane au fost uh, ucise, deci uh, incidente foarte grave care nu pot fi trecute cu vederea. Acum, din punct de vedere strategic, ne aflam acolo într-un moment foarte interesant în care se vorbea despre acordul uh, cu Iran, care era pe cale să se semneze și exista oarecare nesiguranță în Arabia Saudită, pentru că există multă rivalitate în regiune între Arabia Saudită și Iran și nu este vorba aici doar de un conflict de tip religios între islamul vahabit și cel sunit uh, sau uh, cel de tip Shia. Este vorba și de interferența Iranului în Arabia uh, Saudită în anii 70. Pe drum spre Arabia Saudită citeam tot felul de articole scrise de persoane importante din familia regală, în care se spunea că dacă se ajunge la un astfel de acord cu Iranul, atunci ei s-ar fi simțit trădați de felul în care au reacționat occidentalii și Statele Unite. Și să nu uităm că Arabia Saudită a refuzat să aibă sediul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. O chestiune foarte importantă pentru că ambasadorul Arabiei Saudite sărbătorea deja această uh, numirea sediului. A existat o campanie foarte puternică timp de ani de zile și până la urmă s-a renunțat în ultima clipă doar pentru a arăta atitudinea lor negativă și senzația că au fost trădați de partenerii americani. Tocmai pentru că americanii acordau atâta importanță relației cu Iranul. Și aici intervine și problema Siriei, unde Arabia Saudită este mult mai implicată și uh, susține uh, coaliția care luptă împotriva lui Assad. Aceasta ar putea avea consecințe și bune și rele, pentru că e clar că Arabia Saudită s-a descurcat foarte bine în ceea ce privește controlul tranzacțiilor financiare, pentru ca acestea să nu mai susțină acțiuni de tip Al-Qaeda și știm că foarte mulți uh, dintre ei au fost implicați uh, în evenimentul din 11 septembrie, dar pe de altă parte Arabia Saudită a fost și ea victima uh, rețelei Al-Qaeda, care s-a reconstruit, practic, în această țară. Însă nu se pot controla și organizațiile caritative care și, și trimiterile personale de bani care se fac în afară. Am văzut un program foarte impresionat uh, impresionant de reabilitare a foștilor deținuți de la Guantanamo, un program foarte bun și costisitor pe de altă parte, dar care implică doar un număr limitat de foști deținuți. Am văzut că în Siria a existat o adevărată concurență între Arabia Saudită și Qatar cu consecințe negative în ceea ce privește susținerea uh, grupurilor cele mai teroriste care proliferează acum în Siria. Deci toate aceste lucruri au legătură cu acel sentiment uh, de trădare pe care l-au simțit uh, atunci când guvernul Obama a hotărât să nu treacă la acțiuni militare împotriva regimului Assad. Iată deci contextul în momentul în care m-am deplasat acolo și o altă consecință acestei reacții de dezamăgire a fost că o parte importantă a familiei regale afirma că dacă s-a ajuns la acest uh, acord nuclear cu Iranul, atunci acum foarte bine puteau să accepte umbrela nucleară și cu Pakistanul, pentru că oricum plătiseră pentru asta. Dar nu este poziția cea mai bună și au existat comentarii foarte interesante ale ambasadorilor Arabiei Saudite față de raportul nostru, se vorbea despre un proces care poate fi extins, modificat, uh, actualizat, dar un comentariu interesant pe care l-a făcut ambasadorul Arabiei Saudite a fost unul mai degrabă nuanțat și aș spune chiar pozitiv, precaut în legătură cu acordul nuclear la care s-a ajuns cu Iranul. Și atunci l-am întrebat uh, pe ministrul de externe dacă ar fi dispus să înceapă relații noi cu Iranul. Întrebam asta pentru că cu câteva săptămâni înainte fusesem în Iran și de partea aia iranienilor detectasem un oarecare interes. Răspunsul ministrului a fost că nu era exclus. Oricum, uh, nu avem atât de mult timp la dispoziție. Vreau să vă fac o prezentare globală a situației și să vă atrag atenția și asupra faptului că termenul pentru depunerea amendamentelor va fi prelungit. Nu mai este Uh, până pe 10 decembrie, pentru că votul va fi la sfârșitul lunii ianuarie, așa că aș propune un nou termen pentru amendamente până pe 6 ianuarie, pentru a analiza cu atenție amendamentele trimise de Ambasada Arabiei Saudite și după aceea să vedem ce amendamente pot fi adăugate acestui raport. Un comentariu final. Raportul acesta nu se referă doar la Arabia Saudită, ci este vorba și de rolul său în Africa de Nord și în țările ce reprezintă primăvara arabă. Marele muftiu din Libia a, a emis fatua împotriva femeilor care conduc și asta s-a bazat uh, pe o predică făcută în Arabia Saudită, însă pe de altă parte toată lumea în Arabia Saudită îmi spunea că acea predică și persoana respectivă nu avea niciun fel de importanță la ei acasă. Dar e interesant să vedem felul în care această persoană care oarecum este disprețuită în Arabia Saudită este utilizată în altă țară invocând ce se întâmplă în Arabia Saudită de către islamiști conservatori și toate asta pentru a susține o versiune uh, foarte extremă a islamismului în țări precum Libia, unde nu exista o problemă cu condusul pentru femei, dar iată s-a ajuns și la așa ceva. Poate că nu este politica oficială a Arabiei Saudite, dar e clar că există o legătură foarte clară cu ce se întâmplă în alte țări, în țări din vecinătatea noastră apropiată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gomes. Și acum doamna Gianacu din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să o felicit pe doamna Gomes pentru uh, raportul pe care îl pregătește, pentru că eu cred că toată lumea înțelege care este realitatea de acolo. Este vorba despre un regim uh, fundamentalist care uh, este condus pe uh, baze religioase, pe de altă parte, însă noi suntem datori să încercăm să găsim soluții și să ținem și seama și de contextul economic al acestei țări. Pentru mulți cetățeni, nivelul de trai este foarte scăzut. Venitul pe cap de locuitor față de uh, bogăția acestei țări uh, este foarte mic și salariile lucrătorilor sunt foarte mici, mai ales pentru cei care sunt uh, veniți din alte țări pentru a lucra în Arabia Saudită. Iar acest lucru este valabil și pentru Emiratele Unite. Poate că știți că în ultimul an, la Bruxelles, am discutat despre prințesa din Saudia Arabia Saudită, care uh, a tratat uh, persoanele din anturaj ca pe niște sclave atunci când uh, și-au petrecut câteva zile la Bruxelles în hotelul Conrad și um, că, de fapt, despre situația acestor oameni nu există multe informații. Imaginea care se cristalizează este că uh, încet, încet, la 10 ani odată, uh, totuși se produc mici uh, modificări, inclusiv în ce privește femeile care doresc să uh, conducă automobilul, iar cele care dețin un permis de conducere au dreptul inclusiv să se adreseze uh, instanțelor și să obțină o consiliere juridică. Dar șaria, de fapt, creează condiții dificile pentru cetățeni. O tânără din Sri Lanka a fost uh, executată pentru că s-a spus că uh, în momentul în care uh, i-a murit bebelușul, s-a spus că ea ca mamă ar fi avut responsabilitate pentru viața copilului, deși acest lucru nu era real, dar în ciuda tuturor intervențiilor nu s-a putut face nimic. Iar Asta dovedește care este situația de acolo. Noi încercăm în acordurile noastre să introducem clauze privind respectarea drepturilor omului și am cerut uh, la un moment dat uh, inclusiv în uh, contractul cu Canada să fie introdusă o asemenea clauză. Dar, de fapt, trebuie să ne întrebăm care este uh, adevărata fața relațiilor noastre cu aceste țări despre care vorbim acum. Ce poate face Uniunea Europeană? Femeile uh, formează jumătate din populație, dar sunt tratate ca niște animale. De, de fapt, capitalul bogăția din aceste țări este în mâinile familiei regale. Ce putem face? Sigur că există întâlniri ale ambasadorilor noștri care vorbesc despre un specific regional um, al acestor țări. Dar, sigur, că în cazul ăsta putem să ne întrebăm uh, noi, europenii, ce parteneri de dialog putem găsi într-un asemenea uh, regim. Domnule uh, președinte, am impresia că vom adopta la un moment dat un raport care va fi formulat foarte precaut. Acesta va fi rezultatul lucrărilor noastre, dar eu cred că nimeni nu este uh, sincer convins că prin acest raport vom putea aduce o contribuție la schimbări esențiale în această țară. Sigur că există și riscul izolării islamului, se folosește câteodată acest pretext, dar eu cred că nu vom reuși astfel să îmbunătățim situația drepturilor omului. Este clar că, ă, de fapt, ă, regimul de acolo urmărește cu mână forte propriile interese. Să-și închidă Europa porțile față de acești oameni? Este vorba de mai multe țări, de o populație numeroasă să ne gândim care este influența Arabiei Saudite în Africa, pe care noi de asemenea o percepem ca fiind neliniștitoare. Când uh, am fost eu la școală, nu ni s-a spus nimic despre religiile din Africa. Toată lumea uh, presupunea că sunt doar niște uh, forme arhaice de convingeri religioase. Dar uh, noi acum aflăm că există mulți musulmani care au orientări fundamentaliste și care se apropie foarte mult de terorism. Eu cred că știm exact care sunt pericolele care decurg uh, din terorism. Eu, și eu cred că aceste țări nu mai au aceeași importanță în ce privește Uh, sursele energetice cum au avut-o înainte. Pentru că înainte Europa tremura în legătură cu prețul pe care OPEC îl stabilește la Viena anual pentru barilul de petrol. Dar eu cred că, din acest punct de vedere, nu trebuie să ne mai temem să uh, formulăm critici clare față de uh, politica din Arabia Saudită. Eu cred că întreaga omenire ar trebui să acționeze unit. Din păcate, Europa, pentru că nu are o politică externă comună, nu poate să-și asume un uh, rol mai hotărât din acest punct de vedere să ne gândim și la situația din Armenia sau din alte regiuni. Iar Statele Unite nici ele nu au, s-au pronunțat clar în legătură cu modul în care apreciază primăvara arabă și vedem care este rezultatul. Situația este descurajantă, este apăsătoare și, de fapt, contravine idei uh, respectării drepturilor omului. Eu cred că aceste țări trebuie să uh, fie presate să întreprindă pașii pe care îi dorim pentru a demonstra că respectă drepturile fundamentale ale omului. În legătură cu uh, pedepsa capitală, oamenii interpretează Coranul folosindu-se de șaria după cum le convine. Uh, dar uh, Coranul spune că poți condamna pe cineva la moarte, dar poți și să uh, ierți greșelile. Dar acum acolo se decide dacă îi retezi mâna cuiva sau îl condamn la moarte, sunt situații care te îngrozesc. Domnule președinte, eu înțeleg foarte bine că Uniunea Europeană trebuie să își și apere propriile interese. Arabia Saudită este un pilon de stabilitate, să spunem, dar eu aș pune un mare semn de întrebare în ce privește acest concept. Și cred că ar trebui să încercăm împreună să configurăm un raport care să nu creeze atâta neliniște încât Arabia Saudită să ne închidă ea ă, poarta în nas, dar să explicăm totuși foarte clar care este poziția noastră. Pentru că, de fapt, aceste țări știu că noi avem nevoie de resursele lor energetice și de aceea își pot permite să se comporte așa cum o fac. Președintele, mulțumesc foarte mult. Eu cred că trebuie să ne respectăm totuși termenele prevăzute. Doamna Neț din partea ALDE. Stimați colegi, eu aș dori să o felicit pe Ana pentru curajul și hotărârea de a trata un subiect care este atât de dificil, atât de sensibil. Nu este deloc să faci acest lucru într-o manieră consecventă consecventă și coerentă, așa cum de altfel uh, a spus și uh, colega Gianacu în intervenția sa. Dar problema este tipul de relație pe care noi putem să o dezvoltăm cu state cum sunt Arabia Saudită, știind care este situația din acea țară, și care ar putea să fie calea cea mai bună pentru a-i încuraja să își schimbe această poziție. Pentru că este clar că o serie întreagă de lucruri s-au schimbat. Uh, foarte prudent, foarte puțin, dar s-au schimbat. Ar trebui să fie clar și că situația actuală ar putea să devină nesustenabilă în ciuda a ceea ce a spus anterioara vorbitoare. Pentru că vorbind din punct de vedere uman, de fapt, avem de-a face aici cu oameni care sunt mai radicali decât noi. Și dacă dezvoltăm o cale să dezvoltăm și să injectăm mai multă deschidere, democrație, respect pentru drepturile omului în societățile din zona Golfului și în Arabia Saudită, riscul este că se creează de fapt o amenințare constantă pentru și mai multe uh, amenințări teroriste, pentru că avem de-a face cu oameni care sunt mai radicali decât noi, uh, uh, care cred că ar fi justificat să fie mai restrictivi, mai intoleranți. Deci, Sigur că e dificil să vorbim despre uh, asemenea relații. Și eu uh, am participat la misiuni în Arabia Saudită în trecut și întotdeauna mi-am dorit să vorbesc cu femei și cu femei care sunt active politici și femei uh, active în uh, viața lumea afacerilor și am cunoscut persoane care erau impresionante, uimit viitoare din acest punct de vedere. Și sigur că merită să le încurajăm pentru ca la un moment dat lucrurile să evolueze în direcția dorită în Arabia Saudită, dar pe de altă parte, sigur că trebuie să ne gândim că avem nevoie de petrolul care se produce în această regiune din lume. Deci, să întrerupem relațiile ă, datorită situației drepturilor omului nu poate fi o opțiune. Trebuie să fim cinstiți și nici nu cred că asta ar face bine relațiilor geopolitice din lume. Sigur că inițiativele musulmane care sunt finanțate de Arabia Saudită și de statele din Golf acum uh, câștigă teren în Africa. Așa este, este o evoluție pe care uh, nu uh, o pot saluta și cred că majoritatea dintre noi nu o găsesc salutară. Dar trebuie să ne și întrebăm de ce le-am lăsat noi calea deschisă acolo, de ce le-am dat atâtea ocazii să dezvolte un asemenea tip de relații. Deci eu sunt dispusă să colaborez cu Ana și să încerc să uh, colaborăm pentru a combina toate aceste preocupări fără a ă, încerca să izolăm uh, Arabia Saudită, dar uh, și fără să fim uh, naivi. Mulțumesc, doamna Neitz și doamna Lochpiller poate vorbi, dar vreau să vă amintesc că mai avem de discutat un subiect care este de asemenea foarte important înainte de a veni președintele Parlamentului albanez. Deci vă rog să aveți intervenții cât mai concentrate. Mulțumesc, doresc să-i mulțumesc Anei Gomez pentru uh, această foarte bună prezentare a proiectului de raport. Amendamentele mele se vor uh, referi la um, domeniul drepturilor omului și trebuie să ne gândim că um, Uh, există și uh, aprecieri în legătură cu reformele din Arabia Saudită um, făcute la Geneva. Noi putem foarte bine să uh, apreciem deja unde există problemele um, în domeniul drepturilor omului și voi avea amendamente legate de uh, descrieri mai precise sau uh, de completări în legătură cu uh, solicitarea de a se renunța la pedepsa cu moartea. Noi vom solicita de asemenea o reformă a sistemului juridic pentru a se interzice orice tip de pedepsă corporală. Iar în ce privește uh, activiștii în privința uh, drepturilor omului și ONG-urilor care se angajează în acest domeniu, va trebui să milităm pentru ca ei să obțină dreptul de a își desfășura un asemenea tip de activitate acolo. Vom face de asemenea amendamente pentru a încuraja ceea ce s-a spus în cadrul vizitei mele cu două săptămâni în urmă din partea ministrului de interne ca pe viitor să fie mai ușor pentru diplomații Uniunii Europene să uh, viziteze această țară și să monitorizeze inclusiv procesele care se desfășoară desfășoară acolo împotriva unor disidenți politici ai opoziției sau militanților pentru drepturile omului. Iar în ce privește situația muncitorilor imigranți, de asemenea vom face amendamente. Să ținem seama că în iulie au început uh, reforme majore pentru a avea uh, uh relații mai bune între Uh, lucrători și angajatori și în uh, a renunța la acest sistem uh, cafal. Iar în legătură cu consecințele negative ale acestui sistem de uh, supraveghere a corespondenței, eu cred că uh, vom milita pentru o mai bună pregătire profesională um, a uh, celor care uh, trebuie să creeze garanții. Yeah ne dorim legături instituționale cu Parlamentul nostru și Dorim să facem trimitere și la importanța interacțiunii uh, uh, uh, rețelelor sociale în favoarea promovării libertății de expresie. Deci, atât aș spune în legătură cu propunerea de amendament pe care le vom face noi și s-a mai spus că trebuie să încurajăm guvernul saudit pentru a susține evoluțiile pozitive din Iran, inclusiv în ce privește dosarul nuclear. Mulțumesc, domnul Tanak. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult. E clar că e un domeniu foarte delicat și sensibil acest uh, raport și apelez la membrii grupului verzilor, colegii noștri care doresc să susțină Iranul, să Uh, includă și în aceste uh, țări, Iran și Saudi Arabia, aceste teme ale drepturilor omului. Însă acest raport nu ar trebui să se concentreze asupra drepturilor omului. E clar pentru mine că regele Arabiei Saudite are un sistem social foarte represiv, în special în ceea ce privește drepturile femeilor, drepturile nemusulmanilor Însă este aici un raport al Comisiei AFET și trebuie să recunoaștem că din perspectiva politicii externe, regatul Arabiei Saudite a fost un aliat al vestului împotriva expansionismului iranian, uh, în special uh, în, cea, în perioada războiului din Golf și guvernul saudit ca și cel uh, israelian cu care am avut relații uh, tradițional bune au uh, salutat în mod prudent aceste evoluții la care s-a ajuns la Geneva în ceea ce privește programul nuclear și achiziția de arme nucleare. În ceea ce privește susținerea pentru grupurile jihadiste din uh, Siria, Uh, de care vorbea doamna raportor, aveți uh, niște date concrete în ceea ce privește susținerea de către guvernul saudit a unor astfel de organizații, pentru că v-ați referit în special la uh, Mali, pentru că din acea direcție se neagă acest lucru. Știu, sigur că există și surse alternative uh, pentru astfel de finanțări cu uh, astfel de donații, care poate acordă bani uh, independent de sursele guvernamentale. Dar a fost o situație interesantă și în trecut cu Bin Laden, deși s-a negat implicarea Arabiei Saudite și uh, Al-Qaeda a atacat obiective și în uh, Arabia Saudită. Mă întreb dacă aceste legături între salafiști, toate grupurile extremiste practic din Maghreb, nu sunt oare obiectul multor speculații? Au există programe de finanțare a unor moschei chiar și în Etiopia, chiar și în uh, țări din Balcani, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, ceea ce a dus la anumite preocupări pentru că a existat o radicalizare a unor comunități uh, tradiționale, dar moderate și s-a adoptat o abordare mai uh, dură, mai tradiționalistă a islamului. Și Ana face la 16 și 19 trimitere la anumite jocuri. Nu știu la ce se referă. Am înțeles lucrurile poate în manieră sovietică cum se desfășurau, dar aici uh, nu sunt prea sigur și voi depune câteva amendamente din partea ECR pentru a mai modera limbajul și a saluta totuși faptul că și regele a făcut anumite progrese în special în ceea ce privește educația, știința, cercetarea, faptul că femeile au voie să meargă la universitate. Poate că Ana îmi um, explică ce fel de jocuri, uh, despre ce fel de jocuri este vorba aici. Mulțumesc foarte mult, domnule Tenoc. Acum am dorit să dăm cuvântul ambasadorului Arabiei Saudite pentru o scurtă intervenție. Thank you, sir. Good morning to everybody. Mulțumesc. Uh, bună dimineața tuturor. În primul rând aș dori să-i mulțumesc doamnei Gomez și uh, colegului Tabara. Sper că au avut o deplasare de succes în țara mea, Arabia Saudită. Voi fi succint. Știu că nu e suficient uh, timp astăzi și nu îmi stă nu este la latitudinea mea să spun uh, distinșilor membri din Parlamentul European ce anume să facă, dar aș dori să aduc în atenția tuturor câteva date. Eu sunt aici pentru a demonstra că guvernul Arabiei Saudite ia în mod foarte serios activitatea Parlamentului European și vrem să cooperăm și vrem să ne asigurăm că relațiile între Uniunea Europeană și Arabia Saudită uh, vor continua să fie de pe poziții de egalitate și ne vor duce în direcția cea bună vreau să îi spun doamnei Gomez că ne aflăm și noi în uh, secolul 21 și nu avem uh, legi uh, și reguli medievale în Arabia Saudită și că nu ar fi utilă folosirea unui astfel de limbaj. De asemenea, doresc să vă reasigur că Arabia Saudită a fost și va continua să fie un partener important pentru Uniunea Europeană în uh, crearea păcii și stabilității și um, dezvoltarea uh, prosperității împreună cu toți aliații săi. Nu vreau să adaug mai multe în ceea ce privește rolul Arabiei Saudite atunci când este vorba de sectorul energetic sau de comerț. În ultimii 20 de ani, companiile europene s-au bucurat de contracte în uh, Arabia Saudită care sumează peste 800 de trilioane de dolari. În concluzie, domnule președinte, suntem o țară condusă de un rege care a fost călăuzită spre un viitor uh, uh luminos Știm că educația este formula corectă la care trebuie să apelăm. Și asta s-a și întâmplat. Acum 54 de ani nicio femeie nu mergea oficial la școală. Acum avem peste 5 uh, milioane jumate de studenți, 15% uh, sunt femei, avem aproape 600 de mii de studenți în universități. 54% sunt femei, 160 de studenți care studiază în străinătate, dintre care peste 30% sunt, 35% sunt femei. Avem uh, juriști, uh, doctoranți. În ultima ediție a cotidianului The Guardian s-a menționat acest lucru. M-aș bucura să vă dau mai multe detalii în această privință. Ne putem, uh, um, ne putem discuta și în afara acestei săli. Vreau să vă asigur însă că s-au întâmplat multe schimbări și reforme. Mulțumesc, domnule ambasador, dat fiind faptul că nu mai prea avem timp. Aș dori să-i dau cuvântul Anei doar uh, foarte pe scurt. Mulțumesc uh, pentru contribuții. Am uh, luat notă de punct de vedere a domnului ambasador și sigur vă stau la dispoziție pentru a detalia aceste discuții. Și sunt sigură că printr-o mai mare implicare și dialog putem să colaborăm mai bine și în orice caz noi parlamentarii vrem să ne implicăm. Și sigur, v-ați referit la formularea folosită cu noțiunea de medieval, însă și noi trebuie totuși să uh, Uh, descriem ceea ce ni se pare că nu respectă obligațiile internaționale. Sigur că greutatea economică a Saudiei, a uh, Arabiei Saudite trebuie să fie reflectată la importanța cuvenită. Datorită limitărilor de timp, poate n-am făcut acest lucru până acum, dar o vom face. Mulțumesc foarte mult! 13 uh, decembrie, ora 12, termenul de depunere a amendamentelor. Ah, spune doamna raportor, s-a prelungit termenul până, șase, până pe 6 ianuarie. We are voting at the end of January. Yeah. Votul are loc la finele lunii. Rectifică, doamna raportor. Se votează la începutul lunii februarie. Okay, let's, let's discuss it this uh, later on. Uh, for the moment. Bun, haideți să discutăm acest lucru mai târziu. În momentul de față se specifică 13 decembrie, va verifica însă secretariatul. Următorul punct de pe ordinea noastră de zi, înainte de a discuta cu invitatul nostru, se referă la rolul regional al Pakistanului și relațiile politice cu UE. Și am să dau cuvântul domnului Zala. Mulțumesc, domnule președinte. Nu avem prea mult timp, de aceea voi încerca să fiu succint. Poate că Pakistanul ni se pare o țară foarte îndepărtată, dar ea joacă un rol important în regiune. Este în același timp și un important jucător global în două domenii în primul rând, în lupta globală împotriva terorismului și la uh, consolidarea păcii în regiune. Sigur, există niște relații cu India care sunt destul de complicate și mai trebuie adăugat că Pakistanul și-a asumat un rol important și în Afganistan după retragerea contingentelor NATO. Toate acestea reprezintă Uh, premise care relevă importanța Pakistanului. Uniunea Europeană trebuie să-și asume un, un punct de vedere uh, clar, trebuie să ia poziție și să se implice în regiune. A doua parte se referă la evoluțiile din interiorul Pakistanului. Sunt uh, procese care sunt oarecum asemănătoare cu ceea ce se întâmplă și în Arabia Saudită. Pe scurt, este vorba de un tip de mm, relații um, cu amprentă feudală. Totuși, în Pakistan avem o, un guvern ales în mod democratic și a avut loc și o prim, un prim transfer de putere în condiții democratice și cred că Uniunea Europeană trebuie să susțină aceste tendințe democratice și să pentru că este important pentru noi ca acestea să se consolideze. Însă nu e simplu, pentru că în Pakistan există zone foarte întinse care nu se află um, în um, sub sub ordinea statului sau sub controlul statului. Există aceste regiuni fata care sunt caracterizate prin structuri tribale și pentru noi este important ca Uniunea Europeană să susțină integritatea statală a Pakistanului. Chestiunea cea mai sensibilă o reprezintă negocierile cu talibanii, și faptul că problemele cu talibanii ar trebui rezolvate pe de o parte în uh, zonele geografice care țin de Pakistan, dar și în cele care țin de Afganistan. Aceste negocieri sunt necesare pentru că e foarte important ca procesul de pace să continue și, în același timp, ne dorim și o, un drum democratic cu reguli democratice și este important ca tensiunile din regiune să se diminueze. Pe de altă pe de o parte trebuie să susținem discuțiile cu talibanii, pe de altă parte însă nu ar trebui să ne trădăm propriile principii democratice. Aceasta este dilema cu care ne confruntăm. Și o altă chestiune care vizează probleme strategice, în primul rând colaborarea cu Statele Unite, pentru că este important ca în regiune să colaborăm cu Statele Unite. În același timp, însă, Uniunea Europeană trebuie să își asume o politică independentă ca partener a Statelor Unite în regiune? Și o ultimă observație, și în acest uh, raport avem um, probleme cu acest termen al colaborării uh, strategice care trebuie definit mai clar uh, de către Uniunea Europeană pentru ca uh, să devină un uh, instrument uh, ca atare. Acest uh, termen al parteneriatului strategic este mm, destul de nerealist în cazul uh, Pakistanului și se impune o nouă definiție. Mulțumesc, domnule Zala. Acum, înainte de oaspetele din Parlamentul uh, um, Albaniei dau cuvântul domnului Gală. Mulțumesc. În calitate de raportor din umbră din partea PP doresc să mulțumesc colegului uh, și mulțumesc pentru analiza sa, pentru ceea ce ne-a prezentat până acum. Găsesc că este foarte important ca noi, ca Uniune Europeană, în relațiile noastre bilaterale, să îi uh, acordăm acestei țări importanța care îi revine, să ne gândim însă că există și uh, un număr al populației care se află într-o uh, zonă destul de periculoasă, pentru că este apropierea de Afganistan, există puteri nucleare în zonă. Deci noi cred că trebuie să ne angajăm în ce privește colaborarea în domeniul dezvoltării, să ne concentrăm strict pe domeniul educației este foarte important pentru ca tinerii de acolo să uh, beneficieze de o educație uh, corespunzătoare și să nu uh, se lase influențați de școlile religioase extremiste. Și din, de asemenea, în cadrul proiectului GSP Plus, Uh, în săptămâna următoare să confirmăm angajamentul nostru în acest domeniu pentru ca uh, aceste preferințe tarifare să ducă la construcția de locuri de muncă acolo și uh, deja am fost de două ori observator la alegerile din Pakistan. Să ne gândim însă cum putem colabora în cadrul programelor pe care le dezvoltăm în relația cu Pakistanul pentru consolidarea instituțiilor democratice juridice. Din acest punct de vedere, formularea de la punctul 13 a raportului nu mi se pare 100% corectă, pentru că noi, la mod explicit, facem deja acest lucru. Aici, în engleză, se spune for the EU to follow a more explicitly political approach in bilateral relations. Că ar trebui să avem o abordare um, din punct de vedere politic um, mai puternică în uh, relațiile bilaterale. Dar noi avem deja un uh, program care dispune de 10 milioane de euro uh, și putem să-l valorificăm în sensul acestei activități. În rest, nu am de făcut niciun fel de observație. Eu sprijin acest raport. Mulțumesc foarte mult, Mihai Mihail alte două minute până la venirea președintelui Parlamentului din Albania. Doamna Gomes, am vizitat Pakistanul în septembrie în cadrul unei comisii pentru drepturile omului și eu cred că este o bună ocazie eh, pentru a înainta amendamente care să fie uh, concentrate pe aspecte ale uh, drepturilor omului. Și, de fapt, aș spune că este o țară în care uh, se regăsesc și realități pe care le-am discutat înainte, inclusiv în ce privește acele grupuri care sunt uh, uh, radical islamice sunt influențate inclusiv cu bani dinspre uh, Arabia Saudită pentru aceste școli religioase. Sigur că eu nu pot să spun că GSP Plus dacă urmează să stabilească niște criterii pentru drepturile omului pot poate crea o diferență. Dar oricum aici există o mare provocare pentru că ceea ce se întâmplă în Pakistan este o nevoie de implementare a unor prevederi, unor proiecte. Noi știm că este un subiect uh, foarte sensibil în Pakistan este vorba de credibilitatea Occidentului, pentru că administrația americană, uh, din acest punct de vedere, uh, are o act un impact mai degrabă dezastruoasă. Există o discriminare față de copii, uh, acolo există discriminare față de minorități, uh, față de creștini, um, dar trebuie să știți că Pakistanul a fost creat de către uh, șiți deci, nu voi spune acum mai mult, uh, dar uh, voi înainta uh, amendamente. Oricum, însă mulțumesc lui Boris pentru o bază foarte bună. Doamna Neț, vă rog, foarte pe scurt. Poate că putem face o referință în legătură cu catastrofele naționale naturale care s-au produs acolo cu tremure, inundații. Sute de mii de oameni uh, trăiesc acum în condiții mizere și poate că și acesta este un subiect mai amplu, dar aș vrea să-l menționez. Ar trebui să ne întrebăm dacă acest tip de relații uh, poate să rămână uh, o relație unilaterală în care noi să punem condiții și să oferim foarte puțin, de fapt. Mulțumesc foarte mult, doamnă Neț. Termenul limită de depunere a amendamentelor 8 ianuarie, ora 12 și încheiem aici dezbaterea pentru acest punct de pe ordinea de zi. our next point. Uh, Următorul punct de pe ordinea de zi este punctul 12, schimb de opinii cu domnul uh, Ilir Meta, președintele Parlamentului albanez, pe tema situației post-electorale acestei țări și a perspectivei sale europene. În primul rând, aș vrea să-mi cer scuze din partea președintelui uh, Brock, care trebuia să se ducă la conferința președinților aici la Parlamentul European, așa că vom continua fără prezența dânsului. Este o doavărată onoare pentru noi, domnule Meta, să vă avem aici, la Comisia de Afaceri Externe, și vă dau cuvântul imediat pentru a împărtăși cu noi punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu situația din Albania. Vă rog. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, membrii ai Parlamentului European, dragi prieteni, este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu la AFET astăzi, un moment important pentru Albania și pentru aspirațiile sale în procesul de integrare Europeană. În primul rând, aș vrea să mulțumesc Parlamentului pentru susținerea pe care ne-a oferit-o de-a lungul anilor și pe care ne-o oferă în continuare. Faptul că s-a adoptat astăzi la AFET rezoluția pe tema Albaniei dovedește foarte clar atenția specială pe care ne-ați acordat-o țării noastre și regiunii Balcanilor Occidentali și vă mulțumim pentru aceasta. Aș vrea să mulțumesc și Comisiei Europene pentru raportul realist pe care l-a făcut pe țară și pentru recomandarea statutului de candidat pentru Albania. Cred că Albania a ajuns într-o etapă foarte bună în procesul de integrare europeană, lucru care se reflectă în dezvoltările politice din ultimele luni. În uh, vârful campaniei politice, după mai mulți uh, ani și luni pierdute, am reușit să ajungem la un compromis redactând trei legi esențiale a care erau condiții prealabile pentru Comisia Europeană. Iată de ce, după aceea, am avut posibilitatea să devenim țară candidat. Alegerile parlamentare din iunie au fost uh, libere și corecte și o putere de tranziție a preluat puterea în mod democratic și acesta este un eveniment pozitiv în politica noastră. Și de la instituirea noului Parlament am avut o altă climă politică, mult mai pozitivă decât în ultimii ani. Ambele lucruri sunt de lăudat și arată că uh, procesul de extindere are o putere transformatoare foarte mare. Parlamentul funcționează cu participarea tuturor grupurilor politice și opoziția joacă un rol esențial în cadrul plenarelor, a comisiilor parlamentare și este reprezentată în delegațiile permanente din afară. Deși are foarte puține locuri în Parlament, noua opoziție deține președinția multor comisii și uh, poate chiar mai mult decât fosta opoziție socialistă. În calitate de președinte al Parlamentului pot să vă spun că de la începutul lunii septembrie munca Parlamentului a fost dedicată pentru a avea o cooperare mult mai înaltă în Parlament decât în trecut. Și mă bucură faptul că în ultimele trei luni am avut o calitate sporită a dezbaterilor între majoritate și opoziție. Procesul de integrare europeană și măsurile luate în acest context au fost uh, discutate la Parlament. Au existat mai multe sesiuni organizate de către Comisia de Integrare Europeană, implicând principalii miniștri responsabili. Parlamentul albanez funcționează acum foarte bine cu noile reguli de procedură care au fost votate cu consens în luna mai a acestui an. Aceasta era una dintre cele trei criterii impuse de Comisia Europeană. Și cred că cu toții suntem de acord. Albania are nevoie de un dialog durabil, constructiv, pentru a face reformele de pe agenda europeană. Din acest punct de vedere, e nevoie de un spirit de incluziune, de dialog, care să includă și opoziția și să-i permite să-și exprimă punctul de vedere, astfel încât să-și aducă contribuția pozitivă în funcționarea Parlamentului. Cooperarea dintre opoziție și guvern este tangibilă. În urmă cu o lună am votat alegerea președintelui Curții Constituționale cu unanimitate și aceasta dovedește cooperarea bună care există la nivelul Parlamentului și cu președintele țării, care este și președintele Înaltului Consiliu al Justiției. Luna trecută am stabilit pentru prima oară la Parlamentul nostru uh, înființarea Alianței pentru deputați femei, care este prezidată de un membru al opoziției. Parlamentul albanez a adoptat cu unanimitate o rezoluție asupra integrării europene prin care se cerea guvernului și instituțiilor să implementeze recomandările cheie ale Comisiei cu urgență și cerând statele, statelor membre să voteze pentru statutul de candidat al Albaniei. Mai recent, după o audiere organizată cu societatea civilă, Parlamentul a votat cu unanimitate pentru rezoluția asupra protecției și respectării drepturilor copilului în Albania. Acesta este rezultatul muncii a două comisii și a cooperării între mai multe partide politice și implicarea societății civile care lucrează în domeniul drepturilor omului. În acest mandat parlamentar nu a existat niciodată un conflict politic care să perturbe dezbaterile noastre. Ne dorim ca acest spirit de incluziune să ghideze și pe mai departe munca noastră. Dorim să continuăm cu eforturile imense necesare pentru reformele la nivel administrativ și teritorial. Iată, compromis și incluziune. Acestea sunt în centrul angajamentului nostru și al meu personal în calitate de președinte al Parlamentului. După raportul Comisiei, Parlamentul a început redactarea imediată a unui plan de acțiune pentru a ne asigura că vom ține cont la timp de toate recomandările făcute. Asta asigură eficiența muncii noastre. După cum știți, am început uh, și o nouă relație cu ombudsmanul și rapoartele și recomandările care sunt redactate de această instituție atât de importantă vor fi dezbătute acum și vom ține cont de ele atunci când redactăm și adoptăm legislație. Între alte chestiuni sociale importante, instituția ombudsmanului a reușit să ne atragă atenția cu succes asupra drepturilor populației rome. Iată, guvernul, prin Ministerul uh, pentru Bunăstare Socială și Tineret, a răspuns uh, cu promptitudine, făcând recomandări pentru găsirea unor soluții pentru problema lipsei de locuințe și găsirea unui cadru legal necesar pentru a asigura ajutor economic și o mai mare implicare în domeniul învățământului. Cred că o cooperare sistematică și mai de aproape cu instituțiile reprezentative și cu societatea civilă ne vor ajuta să întărim rolul de monitorizare al Parlamentului, așa cum îl conferă Constituția. Aceasta ne va permite și o transparență în procesul de redactare și adoptare a legislației și va duce la o mai mare garantare a drepturilor omului și a coeziunii sociale. În cooperare cu mai multe grupuri de interese și cu partenerii noștri internaționali, Parlamentul albanez a reușit să crească spiritul de responsabilitate al tuturor instituțiilor. Susținerea către țara noastră este esențială pentru a menține aceste eforturi și salut faptul că pe 29 octombrie Comitetul Comun de Cooperare cu Cooperare cu Albania, mă scuzați, a luat niște măsuri de cooperare și vrem să mulțumim prietenilor din Parlamentul European care au venit la Tirana și au ajuns la acest set de recomandări comune. S-a început uh, și o cooperare între uh, comisarul Fule și primul ministru pentru a ne asigura că măsurile respective sunt eficiente și vor duce la rezultate tangibile și că vom respecta cele cinci priorități care apar în recomandările Comisiei. Pot să vă asigur că guvernul albanez dorește să continue și să accelereze ritmul reformei pentru a îndeplini aceste recomandări și pentru a convinge statele membre că Albania face eforturi durabile pentru a avansa pe drumul către Europa. Bineînțeles că acest lucru nu se va face în trei luni de zile, însă în trei luni am reușit să facem eforturi pentru a întări statul de drept, să luptăm împotriva corupției și a criminalității organizației. S-a numit uh, și un responsabil pe această temă și avem o strategie națională. Noul pachet anticorupție este acum dezbătut la Parlament și acesta dorește o întărire a măsurilor de luptă împotriva cazurilor de corupție în special confiscarea bunurilor, ceea ce nu se întâmpla în trecut. Bineînțeles, obiectivul nostru este ca orice pas înainte să se facă cu asistența UE și a statelor membre. Ministrul Justiției a luat măsuri disciplinare împotriva judecătorilor care au obstaculizat buna funcționare a justiției. Guvernul și-a accelerat măsurile împotriva activităților ilegale și are o atitudine mult mai uh, severă în ceea ce privește aplicarea legii. Ministerul uh, de Interne, Procurorul General, toate aceste instituții doresc să întărească cooperarea între instituțiile de aplicare a legii. Ultimele statistici arată că există o creștere a eficienței în acest sens, în special din partea instituției polițenești. Așa că ne așteptăm ca după Consiliul uh, JAI acest uh, acord de cooperare cu Europolul să se semneze imediat după aceasta. Aceasta va spori coordonarea cu agențiile noastre și Europa ne va putea ajuta pentru a lupta împotriva traficului ilegal, a criminalității organizate și alte activități ilegale. Uniunea Europeană ne ajută să continuăm cu abordarea noastră constructivă față de vecinii noștri și în special față de albanezii care trăiesc în alte țări, pentru că noi credem într-o regiune prosperă în folosul tuturor cetățenilor noștri și a națiunii noastre. Faptul că ni s-a acordat statutul de țară candidat nu este obiectivul nostru final. Din potrivă, noi considerăm că aceasta este doar o etapă intermediară pentru a ajunge la standardele europene din punct de vedere instituțional și politic. Considerăm că este un pas important înainte care ne arată drumul către noi responsabilități și angajamente. Și aș vrea să vă spun un lucru în ceea ce privește decizia Consiliului din decembrie. Dorim să continuăm reformele importante pe care le-a început Albania, pentru că știm foarte bine că reformele nu se fac de dragul Europei, ci de dragul cetățenilor, în primul rând. Considerăm de asemenea că statutul de țară candidat este o încurajare tocmai pentru a continua eforturile noastre pe drumul către UE. Vă mulțumesc uh, pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o astăzi de a mă afla aici cu dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule Meta, pentru prezentarea dumneavoastră a progreselor politice făcute în Albania în ultimele luni și acum începem dezbaterea, începem uh, schimbul de opinii. Domnul Cucan va lua cuvântul, dânsul este președintele delegației pentru Albania. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule președinte. Mă bucur să vă văd aici la Bruxelles, la Parlamentul European. A fost un discurs uh, foarte bun cel pe care l-ați făcut și mi-e greu să vă reproșez ceva, pentru că ați transmis mesajele politice cele mai potrivite de fiecare dată. Aș vrea să vă încurajez de aceea să continuați în direcția pe care ați menționat-o în discursul dumneavoastră. Toată lumea aici apreciază noua atmosferă politică pozitivă din țara dumneavoastră după ultimele alegeri democratice, înfrângerea fostului guvern și tranziția atât de ușoară către noul guvern. Aceasta ne arată că Parlamentul lucrează în mod normal, așa cum nu se mai întâmplase în Albania, după cum știm. Și ar fi greșit uh, să spunem cine a contribuit cel mai mult la această stare de lucruri pozitivă. Noi vă cerem dumneavoastră să mergeți mai departe și trebuie să fim din ce în ce mai convinși. Avem nevoie de dovezi grele din partea dumneavoastră pe viitor pentru a ne asigura că această situație nouă va fi întărită. Sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră, că nu puteți face miracole în câteva luni de zile și nu cred că ar fi realist din partea noastră să vă cerem așa ceva. Dar în câteva luni ne-ați arătat că există o tendință nouă care se înrădăcenește și că această tendință poate continua cu succes. Am aici în fața mea rezoluția adunării albaneze, care a fost adoptată pe 27 noiembrie. Este o rezoluție la fel de bună ca și discursul dumneavoastră. Se subliniază importanța agendei de integrare și dumneavoastră arătați care sunt elementele necesare pentru a merge mai departe. Nu știu dacă am înțeles bine, dar din câte am aflat eu, este vorba de o rezoluție care a fost făcută de partidul aflat la guvern și de opoziție, opoziție care a jucat un rol constructiv în adoptarea acestei rezoluții. Deci, iată, aceasta dovedește că lucrurile se schimbă și înspre bine, slavă Domnului. Atunci când vă spunem că trebuie să mergeți mai departe și să ne aduceți de fiecare dată și mai multe dovezi, toată lumea, practic, vă oferă această oportunitate. Poate nu toată lumea e de acord cu mine, dar eu vă cred și asta nu înseamnă că sunt optimist, un optimist uh, uh, exagerat. Nu, cunosc foarte bine țara dumneavoastră și știu că dumneavoastră personal puteți juca un rol foarte important în uh, domeniul integrării, așa cum ați făcut-o și în trecut și v-aș încuraja să o faceți și pe viitor. Există însă state membre care ar spune că există prea mulți solicitanți de azil care vin din Albania. Și este adevărat, atunci când s-a introdus uh, regimul vizelor pentru prima oară, s-a spus că nu este atât de bine și că se vor utiliza toate problemele, chiar și cele mai mici, pentru a câștiga câteva voturi înainte alegerilor europene. Iată, este un moment special, așa că dumneavoastră trebuie să fiți conștienți de acest lucru și să nu le oferiți cadou niciun fel de argument împotriva dumneavoastră. Asta este rugămintea mea mare către dumneavoastră. Vă mulțumesc, spune președintele, pentru acest mesaj pozitiv, încurajator pentru Albania. Acum dau cuvântul raportorului permanent pentru Albania, domnul Vulianici. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Meta, mă bucur că vă aflați aici în acest moment. S-au întâmplat multe lucruri și rezoluția pe tema Albaniei este una pozitivă. Am votat-o astăzi la AFET cu aproape unanimitate, doar o abținere. În rest, toți colegii au votat pentru. Săptămâna viitoare rezoluția se va vota la plenară și am insistat asupra importanței acesteia pentru că avem nevoie de o poziție clară a Parlamentului pe această temă. pentru ca cei care iau decizia finală la Consiliu în decembrie să cunoască poziția noastră. Știm foarte bine că nu putem uh, știi rezultatul Consiliului, dar sunt convins că mesajul din partea Parlamentului va ajunge la Consiliu și acesta va fi unul favorabil țării dumneavoastră. Însă nu-i vorba aici doar de mesajul Parlamentului. Sunt convins că toată lumea își dorește o schimbare în Albania, o nouă mentalitate Știm cât de important este cuvântul compromis. Când ne-am întâlnit prima oară, vorbeam despre consens și eu vă spuneam că consensul nu este conceptul cel mai potrivit, care are multe conotații negative, în special pentru noi, foștii uh, veniți din fostele țări comuniste. Nu, avem nevoie de compromis, nu de consens. Și dumneavoastră ați reușit acest pariu. Aveți susținerea opoziției la Parlament și este un lucru foarte bine valorat peste tot. Bineînțeles, există multe îngrijorări, multe probleme care mai trebuie rezolvate și nu sunt deloc ușoare. Corupție, criminalitate organizată, sărăcie, administrație și gestiunea acesteia, multe. Dar N-am nicio îndoială că albanezii vor reuși să rezolve aceste probleme într-un timp relativ scurt și știu ce spun când spun asta. Știu că nu e vorba de câteva luni de zile pentru că nimeni nu poate să facă un miracol, dar, de altfel, s-a și întâmplat un miracol. Pentru că pe străzile uh, din Tirana au fost manifestații împotriva armelor chimice care veneau din Siria și guvernul albanez i-a ascultat pe demonstranți. Și eu cred că acesta este un adevărat miracol, este ceva nou și dă dovadă de o nouă mentalitate la nivelul guvernului. Țara dumneavoastră a făcut foarte multe și noi am încercat să vă ajutăm pe cât am putut. Sunt convins că lucru, lucrurile merg bine, că sunteți pe drumul cel bun și veți continua așa și pe viitor, cu condiția ca fiecare să-și facă partea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Rucec, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit la noi, domnule președinte, și vom continua cu acest spirit uh, constructiv, pozitiv. Ați văzut în rezoluția noastră de astăzi și mai ales la momentul votului s-a văzut clar că există o susținere pentru Albania și dacă Albania va continua la fel, vă asigur că veți avea susținere nu doar din partea grupului meu, a socialiștilor și democraților, ci în mod sigur și din partea celorlalte grupuri politice. Ați menționat cuvântul incluziune și cred că este un concept foarte important pentru că e vorba de incluziune atât la nivelul parlamentar, deci între guvern și opoziție. Și mesajul nostru a fost și înainte și după alegeri că nu contează cine se află la putere, dar e nevoie de cooperare și incluziune. E important să existe incluziune și în ceea ce privește societatea civilă, în ceea ce privește cetățenii pentru că Parlamentul este ales de oameni și este practic expresia voită a societății, a cetățenilor ei. Deci este bine să existe incluziune nu doar între partidele politice, ci și cu societatea civilă. Și din punctul acesta de vedere, demonstrațiile uh, care au avut loc și reacția guvernului, nu mi se pare neapărat că aceasta a fost un miracol, ci ne arată clar că există un grad de maturitate crescut la nivelul societății civile și a guvernului. Deci, iată, sunt știri bune care ne vin din țara dumneavoastră. E nevoie de cooperare, dumneavoastră ați menționat rezoluția și aș vrea să vă felicit încă o dată pentru aceasta. În rezoluție arătați foarte bine că vă cunoașteți temele pe care le mai aveți de făcut, că trebuie să se grăbească reforma administrativă, a justiției, lupta împotriva corupției, a criminalității organizate, pentru că toate acestea sunt importante nu doar în procesul de aderare, ci sunt importante pentru buna funcționare a statului albaneta, albanez, a societății și pentru o bună funcționare a economiei. Așa că trebuie să ne centrăm și pe economie. Albania cred că are multe oportunități Așa că sunt convins că veți folosi aceste oportunități și pentru o mai bună dezvoltare a economiei. Și cred că există o șansă aici pe care vreau să o menționez, pentru că țara dumneavoastră și dumneavoastră ca președinte al Parlamentului puteți să profitați de această șansă. Este vorba de cooperarea regională. Să ne gândim ce se întâmplă în regiune. Muntenegru e în negocieri, Ser, uh, Serbia va începe și ea în curând, există acum o negociere între Belgrad și Priștina, în Kosovo am ajuns la a doua rundă a alegerilor care se vor organiza în weekendul acesta și care au mers foarte bine. Deci toate aceste semne bune din regiune cred că pot influența și ce se întâmplă la dumneavoastră acasă. Și poate dumneavoastră, în calitate de președinte al Parlamentului, ați putea avea un rol pozitiv în acest sens și noi și colegii de aici vă vom ajuta fără îndoială. Noi ne dorim ca Albania să obțină statutul de candidat, dar așa cum bine ați spus, aceasta este doar o etapă intermediară. Și toată lumea știe că acesta nu este sfârșitul și este doar începutul și că dacă vor exista dificultăți și uh, Uh, va exista o nevoie de îmbunătățire a reformelor. Toată lumea o știe dumneavoastră, noi și o putem face împreună în procesul de negociere. Acesta este mesajul nostru și cu cât mai repede ne punem la lucru, cu atât mai repede vom deschide negocierile și cu atât mai bine. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Carcin este ultimul vorbitor pe lista mea. Mulțumesc, domnule președinte, Domnule ambasador, mă bucur că vă aflați din nou aici în calitate de președinte al Parlamentului. Poziția dumneavoastră este foarte importantă și vă știu de foarte mult timp. Știu că dumneavoastră nu sunteți un observator, ci un jucător activ. E nevoie, în primul rând, de o democratizare și în acest proces de tranziție trebuie să întărim rolul parlamentelor naționale, așa cum am dorit să întărim rolul Parlamentului European pentru ca instituțiile europene să fie mai eficiente și mai aproape de cetățeni. La fel, consider că rolul dumneavoastră de președinte al Parlamentului și rolul instituției pe care o reprezentați este esențial pentru ca cetățenii să înțeleagă ce și când, cum trebuie făcut. Incluziunea începe la Parlament și opoziția trebuie să-și asume responsabilitatea, nu să se opună tot timpul și să facă scandal. Pentru că Albania a pierdut foarte mult timp, ați așteptat, ați fost răbdător și iată, acum meritați răsplata și vă aflați din nou aici. Și sunt convins că veți face tot ceea ce s-a spus aici. Discursul dumneavoastră a fost foarte echilibrat și uh, este exact ceea ce așteptam, așa că vă mulțumim pentru aceasta. Dar, pe de altă parte, aș vrea să vă susțin ambițiile și față de rolul precedent pe care l-ați avut, de data asta trebuie să aplicați aceste aspecte pozitive în vecinătatea dumneavoastră să vedeți ce se întâmplă cu Macedonia, vecinul dumneavoastră, direct. Pentru că există o minoritate albaneză foarte importantă acolo, așa că și ei trebuie să joace rolul în mod pozitiv. Și vorbesc aici, vorbesc aici despre democratizarea Macedoniei, nu despre aderarea Macedoniei la Uniunea Europeană. Pentru că dacă nu avem un astfel de proces, nu se vor face reforme în ceea ce privește statutul Macedoniei și urmările acestuia. Așa că trebuie să îi scoatem din istoria trecută, să-i aducem în prezentul acesta și dumneavoastră îi puteți ajuta în acest proces pentru a-și asuma responsabilitatea. Pentru noi Albania este un partener foarte constructiv. Avem acest uh, triunghi, uh, Belgrad, Podgorița și am dorit să se implice și Tirana pentru a ajuta, pentru a face o reformă pozitivă în regiune. Așa că mă bucur să vă văd aici din nou și mi-aș dori să vă văd mai des, pentru că este foarte util, nu numai pentru dumneavoastră, este foarte util și pentru noi, în comisia noastră și pentru instituția Parlamentului European. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, domnule președinte, aveți tot timpul de care doriți la dispoziție până la sfârșitul ședinței noastre, deci 5 minute. I want to thank, uh... Aș dori să vă mulțumesc tuturor din domn Cucan, Lucec, Vuliacec, tuturor celor care au făcut uh, observații și au venit cu contribuții de susținerea pe care o acordați uh, Albaniei și acestui proces de integrare a țării uh, pentru implicarea dumneavoastră în uh, susținerea rezoluției care tocmai a fost adoptată de AFET. Ați avut o atitudine mai critică în trecut pentru că am avut mai multe probleme. Acum, iată, aveți o atitudine mai pozitivă pentru că Albania a atins rezultate pozitive în ultimele luni. Vreau să subliniez de pildă faptul că ultima rezoluție aprobată cu unanimitate în Parlamentul nostru a fost inițiată de către opoziție și a fost una pozitivă. Opoziția a fost uh, foarte activă și iată că această colaborare transpartinică a fost foarte tangibilă în multe ocazii pe care nu mai doresc să le repet. Integrarea europeană reprezintă un obiectiv național pentru toate părțile. Știți că la ultimele alegeri cetățenii albanezi au votat cu mare responsabilitate, uh, orice fel de alternativă naționalistă și votând astfel pentru partide care să susțină proiectul european al țării. Ne cunoaștem problemele. Și așa cum ați menționat, colaborăm și cu state membre. Știm că anumite lucruri uh, sunt problematice și le abordăm prin cooperare bilaterală sau prin cooperare multilaterală. Și suntem dornici să abordăm problemele și să le soluționăm în fiecare zi. Nu doar până în ziua în care decizia se va lua de către Consiliu, ori care ar fi aceasta, că depinde de statele membre, ci și după acel moment, pentru că este până la urmă responsabilitatea noastră față de cetățenii noștri, în primul rând. Și vom continua pe calea cea bună. Vom aborda aceste priorități și recomandări. La fel și dialogul la nivel înalt între Comisie și Albania va continua pentru a forța progresul, a realiza și a garanta continuitatea acestui proces. Doresc să vă mai spun că extinderea are puteri transformatoare și asta ne face să colaborăm în regiune. Albania cu Macedonia, cu Serbia, cu Munteneg- Muntenegru, cu Kosovo, dar și Bosnia-Herzegovina și cu alte țări. Și vom continua în această direcție. Albania va fi chiar mai activă pe viitor. M-am întâlnit cu reprezentantul Parlamentului Sârb Săptămâna trecută s-a creat un uh, grup de prietenie cu Albania în Parlamentul lor și vom face și noi același lucru. Prim-ministrul Rama și-a exprimat uh, de asemenea dorința de a vizita Belgradul și de a spori și mai mult colaborarea noastră. Albania a susținut de asemenea dialogul între Kosovo și Serbia, pentru că considerăm că acest lucru este fundamental pentru îmbunătățirea între, imaginii întregii regiuni în fața Uniunii Europene, dar și pentru investitori, pentru că pentru noi este fundamental să schimbăm în totalitate imaginea regiunii noastre, care s-a schimbat, uh, e drept, uh, în comparație cu trecutul, dar continuăm să suferim în continuare datorită unei anume percepții și a unor probleme pe care le cunoaștem. Colaborăm cu toate țările din regiune pentru combaterea crimei organizate, a traficului și vom continua pentru că suntem conștienți de faptul că Crearea unei imagine pozitive pentru regiune ne ajută nu doar să ne alăturăm Uniunii Europene, dar și va duce la o încurajare pentru investitori de a investi mai mult în viitorul apropiat, ceea ce este esențial pentru dezvoltarea economică a țării noastre, pentru locurile de muncă, pentru cetățeni și pentru nivelul lor de trai. Vom continua așadar în această direcție și vă asigurăm că vom face tot posibilul, vom colabora cu dumneavoastră pentru a avea succes în acest demers pozitiv pe care s-a înscris această țară după alegerile din iunie. Cooperare transpartinică, incluziune reprezintă priorități cheie pentru noi, nu sunt doar cuvinte cheie. Și vom continua așa, pentru că, încă o dată, subliniez, integrarea europeană reprezintă un obiectiv național pentru țara noastră și ne vom baza pe dumneavoastră și în viitor. Mulțumesc foarte mult! Vedeți așadar că aveți aici uh, mulți prieteni și vom continua să vă susținem cu sugestii și contribuții pentru a menține acest spirit al bunei colaborări și pe viitor. Toate cele bune dumneavoastră și albanii. Mulțumesc pentru că ați participat la această dezbatere. Dragi colegi, încheiem aici ultimul punct de pe ordinea noastră de zi din această dimineață și poftă bună!